yeah, yeah, yeah. important initiatives yes. of the uh, committee? Thank you. Good afternoon. Bună ziua. Putem relua ședința noastră, punctul 13 de pe ordinea de zi, audiere publică privind regulamentul Uniunii Europene privind serviciile financiare, bilanț și provocări. Aș vrea să spun că este vorba despre o inițiativă relevantă a Comisiei noastre să avem un raport în legătură cu bilanțul unei serii intense de regulamente financiare care au fost adoptate în ultimii ani și care acum trebuie să fie examinate în interdependența lor, în efectele lor uh, de viitor. Acesta este sensul, sensul acestei bilanț și de asemenea, astăzi dimineață am vorbit despre CMO, Pozitiv este și faptul că acum Comisia a manifestat voința de a ne furniza o analiză în acest sens, iar cele două inițiative vor fi într-un fel coordonate. Deci este foarte bine că Parlamentul începe să lucreze pe marginea acestei analize. Și putem face o analiză mai aprofundată De aceea, propunerea raportorului de a organiza această audiere publică este foarte binevenită. Avem o serie întreagă de experți invitați și vom da cuvântul pentru 4-5 minute fiecăruia dintre cei patru invitați, după aceea vom discuta. Martin Grül este este eh, primul vorbitor, eh, membru al Consiliului și vine de la Raiffeisen Bank International. Domnule Grül, aveți cuvântul. Stimați membri ai Parlamentului European, eh, stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, Dați-mi voie să exprim mulțumirile mele că m-ați invitat la această reuniune. Eu mă numesc Martin Grül, și uh, sunt uh, contabil șef la Raiffeisen Bank International. Uh, sediul nostru este la Viena și piața din Europa Centrală este piața noastră. Uh, avem 17 piețe în Europa Centrală. Uh, și 54 de mii de angajați, aproximativ 15 milioane de clienți. Din perspectiva uh, um, unui bancher bread and butter, uh, am analizat acest cadru privind regulamentele financiare. Există o legătură între un asemenea cadru financiar corect și sănătatea sectorului bancar care de asemenea este o premisă pentru o economie în dezvoltare. Dar este foarte important ca ă, regulamentul să fie respectat și toți ă, actorii direct implicați să poată să acționeze corect. Dați-mi voie să menționez câțiva parametri esențiali pentru noi. Dobândă mic că în clipa de față um, puține solicitări de credite, o profitabilitate destul de scăzută, um, cerințe de capital uh, în creștere și uh, noi contribuții în ce privește taxele um, activității pe piețele financiare. Deci acesta este un mediu care creează mari provocări pentru întreg sectorul și pot avea efecte negative asupra creșterii economice. Necesitățile de lichidități conform CRD4 și CRR prevăd ca pe viitor uh, nici un contribuabil uh, din nicio țară să nu trebuiască să fie pus la plată pentru uh, asanarea uh, unei bănci. Deci uh, asta înseamnă că se va uh, reduce până la urmă uh, activitatea de um, prumutare, de acordare de credite, ceea ce de asemenea poate avea un efect negativ asupra creșterii economice. Este nevoie de acționare rapidă în cadrul regulamentului Basel IV, pentru că nu trebuie să afectăm finanțarea clienților. Este nevoie în clipa de față de acordare de credite pentru IMM-uri, pentru că IMM-urile sunt până la urmă coloana vertebrală a economiei europene. Aș dori să menționez câteva domenii în care uh, constatăm mai degrabă o inconsistență în uh, cadrul uh, financiar care creează dificultăți băncilor să um, dobândească capitalul necesar pentru acordarea de credite. Uh, cerințele legate de raportare. Autoritatea bancară și standardele stabilite de EBA uh, sunt destul de complicate. Există multe autorități, Banca Centrală Europeană, autoritățile naționale, care trebuie să-și coordoneze activitatea de uh, raportare, de informare. Și având în vedere Uh, regulamentul uh, pe baza căruia lucrează Uniunea Bancară, uh, este nevoie să extindem obligația de publicare și de raportare pe viitor. De asemenea, trebuie extins pragul de 25.000 de euro atunci când uh, se respectă cerințele de raportare. Dați-mi voie să mă refer pe scurt și la cerințele legate de capital. În clipa de față există autorități naționale de supraveghere și decizii ale Băncii Centrale Europene care sunt interconectate, dar există și un grad ridicat de incertitudine pentru că nu se uh, Uh, cunoaște încă modul în care se pot crea aceste bafere de capital pe plan național uh, sub supravegherea Băncii Centrale Europene. Deci este nevoie de un cadru legal uh, consistent pentru stabilirea acestor sume tampon de uh, capital o bancă mai mică nu ar trebui să fie obligată să îndeplinească aceleași cerințe ca o bancă mare în ce privește obligația de raportare și inclusiv a politicilor de remunerare. O altă chestiune foarte importantă, dar îmi cer scuze dacă voi depăși 5 minute, este vorba despre aceste uh, contribuții bancare care pot până la urmă să uh, creeze probleme pentru piața unică, pentru că există în clipa de față uh, tot felul de forme de impozitare a activităților, astfel încât cetățenii să fie scutiți, plătească asemenea contribuții. Dar um, Există asemenea măsuri în 16 țări, ceea ce face ca întreg peisajul până la urmă să fie foarte fragmentat în Marea Britanie eh, au fost introduse taxe care să financeze bugetul general. În Germania există de asemenea, asemen, eh, asemenea taxe pentru eh, bugetul de stat. Multe din aceste taxe până la urmă se bazează pe active și este o problemă că aceste taxe se uh, plătesc uh, pentru un fond european privind rezoluțiile bancare, ceea ce constituie până la urmă o problemă pentru dezvoltarea de noi servicii în folosul clienților. Cred că aceste taxe uh, naționale uh, ar uh, trebui să financeze doar acel fond unic pentru rezoluțiile bancare pe plan european. Orice contribuții suplimentare, taxări suplimentare pe plan național ar trebui să fie stopate. În ce privește um, grupurile bancare transfrontaliere, ar trebui să existe practici de supervizare armonizate. Ele ar trebui să fie esențiale, dar din păcate ă, aceste proceduri de supervizare sunt foarte diferite de la o țară la alta. Există diferențe în ce privește impozitarea ă, conform unor cerințe de asemenea diferențiate. Autoritățile competente trebuie să se bazeze pe fondurile necesare instituțiilor de supervizare și să se țină seama de riscurile existente, dar oricum modul în care se comunică nivelul minim de capital necesar este foarte diferit. Anumite uh, autorități uh, se bazează pe uh, recomandări altele pe anumite uh, cerințe uh, prevăzute legal. Deci, uh, poate să existe până la urmă um, o competiție lipsită de fair play. Practicile supervizorilor diferă și în ce privește eligibilitatea instrumentelor de capital. Unele autorități sunt foarte restrictive, altele sunt mai permisive. Aș dori să vă atrag atenția și asupra unor uh, modificări care până acum au fost subestimate în ce privește uh, regulamentul. De pildă, în RFS 9 uh, există capitole care se referă la industria instituțiilor financiare Sperăm ca măsurile să fie adoptate în lunile următoare. Dați-mi voie să mă apropii de final. Băncile au și ele nevoie de un respiro trebuie să se adapteze la uh, regulamentele uh, recent uh, adoptate și băncile naționale naționale, când se percep uh, taxe, ar trebui să canalizeze aceste fonduri pentru fondul de rezoluție. Este important uh, ca această activitate financiară să stimuleze uh, economia și dezvoltarea economică în Europa. Mulțumesc foarte mult. Următoarea vorbitoare, Mihaela Câlă, director general la Insurance Europe. Of the European Parliament, Chair Galtieri. And... Mulțumesc. Mulțumesc domnului Galtieri și domnului Balț, ales pentru că a invitat și sectorul asigurărilor la această audiere. Salutăm uh, ideea aceasta de a vedea pe unde suntem și de a identifica provocările. Vă invit să citiți și handout-ul uh, pe care l-am uh, transmis secretariatului pentru că ilustrează și aspectele pe care uh, le voi enumera eu în prezentarea mea. Din perspectiva asigurărilor, aș dori să subliniez trei aspecte uh, cheie și trei provocări majore. Mai întâi, să facem față volumului foarte mare de informații și de duplicare în acest proces al asigurărilor. Apoi, să facem să funcționeze Solvency 2, așa cum a fost intenția în spatele acestui proiect, și să avem standarde euro, europene uh, serioase. Apoi, haideți să vedem cum putem rezolva prima problemă, să facem față volumului imens de informații în procesul de vânzare a polților de asigurare. În ceea ce privește uh, produsele de asigurare, dacă ne gândim puțin la produsele pe care le avem, uh, există cinci texte legislative europene care vor trebui să se aplice în viitor. MI2, PRIPS, Solvency 2, Um, directiva cu privire la vânzarea la distanță și directiva cu privire la comerțul electronic. Trebuie să ne gândim că există aceste texte uh, legislative individuale, dar efectul lor este unul combinat, iar asta trebuie reținut. Astăzi avem 74 de cerințe precontractuale, dar mâine va trebui să uh, oferim 147 de informații. Uh, regulile de vânzare, prin urmare, vor crește cu 388%, iar uh, dezvăluirea produsului cu 330%. Și cred că aici avem un, un argument și mai semnificativ, uh, cerințele care se suprapun, pentru că există reguli similare în ambele texte, care trebuie însă oferite separat, în, în toate textele care trebuie oferite separat, este un volum extraordinar. Și aici putem intra în discuții legate de IM2, IMD2. Cât privește Solvency 2, uh, știți, industria a susținut uh, înlocuirea um, cadrului Solvency 1 care era deja depășit uh, cu un sistem precum Solvency 2. A fost un proces complex, a durat aproximativ 14 ani Însă uh, avem aici trei preocupări majore. Mai întâi, acest regim bazat pe principii a uh, ajuns să uh, devină un manual foarte complex de reguli care are peste 3000 de pagini. Apoi, principiul proporționalității nu funcționează așa cum se intenționa și, în, cel din urmă, modelul nostru de afaceri nu se reflectă total aici și, prin urmare, asta ne va afecta abilitatea de a investi pe termen lung și ar putea duce și la o trecere a riscurilor dinspre industria noastră spre indivizi. Ori asta ar fi o provocare cu siguranță pentru viitorii pensionari. Uh, prin urmare, provocarea este să rezolvăm problema la toate nivelurile. Deci nu uh, la nivelul 1 doar, ci și la nivelurile 2 și 3. Credem că avem aici o ocazie uh, să abordăm problema în uh, ceea ce privește în cadrul inițiativei cu privire la uh, Uniunea Piețelor de Capital. Chestiunile subliniate de noi ar putea să uh, fie luate în calcul și în cadrul unor revizuiri care ar trebui să încheie până în 2018. Și ajungem la al treilea subiect și anume pregătirea standardelor internaționale pentru un mandat european mai puternic. S-ar putea să vă surprindă, însă până în 2013 Asociația Supraveghetorilor a anunțat uh, dezvoltarea a uh, trei uh, standarde internaționale de asigurări până în 2016, adică în trei ani de zile, ori asta înseamnă că standardele se vor dezvolta până la momentul în care Solvency 2 ar trebui aplicat în legislația europeană. Pe noi ne preocupă aici faptul că marja de manevră pentru uh, legiuitorii europeni ar putea fi limitată, pentru că aceste standarde uh, solicită implementarea în legislația uh, europeană. Ori asta ar putea duce la uh, uh schimbarea lui Solvency 2, care ar putea să afecteze nu doar companiile mari, ci și toate companiile de asigurări din Europa. De aceea, aceea, din perspectiva noastră, este absolut esențial ca uh, negociatorii europeni să nu vorbească doar pe o singură voce, ci să-și bazeze negocierile pe un mandat transparent. În acest moment, din perspectiva noastră, nu este clar dacă există un astfel de mandat și dacă există în ce constă acesta. Da, dacă standardele noastre sunt uh, aprobate la nivel internațional, încă mai rămân două standarde uh, pentru care s-ar putea gândi un uh, mandat, probabil cu ajutorul acestei instituții. Iar ultimul meu comentariu se leagă de EIOPA. E nevoie să avem o autoritate de reglementare pe cum EIOPA. Credem că Uh, planificarea pentru începutul anului viitor ar trebui să ia în calcul și supravegherea sau guvernanța și ar trebui să ne putem asigura de faptul că toate nivelurile reflectă și susțin implementarea deciziilor politice care au fost uh, luate de uh, legiuitori. Toate aceste subiecte, așa cum le-am prezentat, încă mai pot fi abordate și chiar sper că Parlamentul va încerca să le ia în calcul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! dau cuvântul uh, domnului Miam Mornei, uh, profesor la uh, London School of Economics. Ladies and gentlemen, it is a huge privilege. Doamnelor și domnilor, este un privilegiu să mă adresez dumneavoastră pe acest uh, subiect uh, cât se poate de important. Cred că este de vreme să judecăm uh, impactul reformelor făcute de Uniunea Europeană în urma crizei, dar Um, într-adevăr, putem spune că aceste reforme au început să, să, să atingă nivelul de croaziere. Există și tendințe, tendința împotriva reglementării, cum ar fi sub uh, agenda privind Uniunea Piețelor de Capital. Pe de altă parte, este nevoie de foarte multe reparații, să spun așa, uh, Uh, în uh, domeniu, mai ales în ceea ce privește cultura în industrie, uh, când avem în vedere ultimele cazuri de probleme de conduită. Este clar că este nevoie de un nou regim și salut munca depusă de Comisia Econ în acest sens. Trei subiecte mi se par importante în ceea ce privește regulamentele financiare. În primul rând, importanța centrală a supravegherii și aplicării. Uh, sau poate mai degrabă nevoia de a trece la, de la design la punere în aplicare. Este nevoie de o supraveghere uh, generală a unui ecosistem fragil instituțional. Uniunea bancară și ESFS au fost construite în momente de criză intensă. Este acum cât se poate de necesar ca performanța ambelor sisteme în condiții obișnuite să fie monitorizată. Mai ales EBA trebuie să poată uh, sprijini uh, acel single rule book. Orice fel de uh, evoluții nedorite trebuie să fie, să poată fi uh, monitorizate și adresate prin și corectate prin uh, legislație. În ceea ce privește protecția consumatorilor, există un pericol ca ea să fie eliminată uh, prin pericolul uh, amenințată fiind de stabilitatea financiară și acest pericol trebuie să fie eliminat. În ceea ce privește punerea în aplicare, este nevoie să se monitorizeze autoritățile uh, europene de supraveghere și legislația pentru acestea. Trebuie sprijinită convergența de supraveghere și uh, Uh, orientări comune. Independența ESA, guvernanța, finanțarea și puterile acestea nu sunt încă finalizate. S-ar putea face îmbunătățiri la reglementările de nivel 2 la ora actuală pentru a oferi mai multă flexibilitate pentru ESA. În al doilea rând, consider că este nevoie să se uh, accepte un nivel de revoluție de reglementare, chiar dacă cu un R mic. O, o reglementare uh, adecvată uneori necesită o revizuire și îmbunătățire constantă, dar într-un mod planificat. Manualul, uh, manualul unic de proceduri este o mare realizare, însă este foarte complex și punerea sa în aplicare este cât se poate de importantă în această etapă de uh, obținere de rezultate. Există riscul de suprapuneri. Aplicarea principiul, principiului proporționalității este esențială pentru a evita chestiuni precum arbitrajul. Derogările și ambiguitățile în aplicarea regimului actual, de exemplu, definiția capitalului sub CRD 4. Toate acestea trebuie îmbunătățite. Trebuie stabilit un perimetru clar în jurul reglementărilor europene, cum ar fi uh, și care să creeze o consecvență în ceea ce privește inclusiv conceptul de uh, piață reglementată. Uh, în ceea ce privește protecția datelor trebuie îmbunătățite lucrurile. S-ar putea uh, acorda mai multă atenție modul în care sunt folosite aceste date. Golurile în colectarea uh, datelor în ceea ce privește piețele financiare pentru consumatori sunt foarte importante. O ultimă temă, foarte pe scurt, este un apel pentru o abordare modestă pentru reforme suplimentare. Reglementările financiare ale Uniunii Europene sunt dinamice și compuse din multiple elemente. Este posibil ca anumite elemente ale regimului să poată uh, juca rolul de nouă, regula, nouă reglementare dacă sunt bine puse în aplicare însă este nevoie de o consecvență uh, și a sistemului care se dezvoltă foarte repede în protecția uh, consumatorului. Plus, uh, obligațiile de publicare sunt foarte importante în acest sens. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează acum domnul Christoph Nijam de la Finance Watch. Mr. Chairman, Mr. Balz, Domnule președinte, domnule Ban, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați invitat uh, Finance Watch pentru a vă împărtăși câteva puncte de vedere ale uh, societății civile în legătură cu acest bilanț și provocările din Uniunea Europeană legate de regulamentul Uniunii Europene, regulamentul Uniunii Europene privind serviciile financiare. În primul rând, trebuie să ne gândim care sunt costurile unei insuficiente reglementări în comparație cu o suprareglementare. În al doilea rând, analiza efectuată de Comisia Europeană în 2014 a ajuns la concluzia că inițiativele legislative individuale au fost pozitive. În al treilea rând, acest exercițiu de, de realizare a unui bilanț nu trebuie să uh, aducă modificări este o ocazie de a vedea care sunt eventual inconsistențele existente încă în regulamentele financiare pentru a le putea elimina. După aceea, există o abordare microprudențială și nu una macroprudențială. Deci ă, ar trebui de fapt ca sistemul să fie privit ca un întreg pentru a crea garanții că instituțiile nu vor ajunge simultan în dificultăți. Este nevoie de stabilitate financiară și ă, contribuabilii și cetățenii ă, simt această nevoie. Să ne gândim la volatilitatea prețurilor și ratelor de schimb pe care am uh, putut constata. Deci, noi am făcut uh, regulamente într-o manieră mai degrabă pompieristică până acum. Trebuie să ne bazăm pe principii mai robuste. Și poate că nu am făcut suficient pentru a-i proteja pe uh, consumatori. Există, cum spuneam, încă lacune sau neconcordanțe, diferențe în ce privește prevederile privind protecția consumatorilor, diferențe legate de transparența activității în sector. Noi cunoaștem aceste lucruri și este nevoie de o mai bună coordonare a regulamentelor. O altă chestiune pe care doresc să o menționez astăzi este uh, uh, ideea că misiunea a fost îndeplinită și că acum trebuie să ne concentrăm pe creștere economică și pe crearea de locuri de muncă, dar o asemenea uh, idee este greșită, pentru că trebuie să Eh, există o mai mare legătură între reglementări, creștere economică și locuri de muncă. Stabilitatea financiară este o condiție sine qua non pentru creșterea durabilă. Așa cum eh, Andrea Enria, eh, președinte autorității, președintele Autorității Europene Bancare, a spus, cea mai importantă contribuție a sectorului financiar pentru uh, creșterea economică este să nu creeze crize financiare. Dacă uh, uh, studiem și lucrările, constatările unor instituții cum sunt Fondul Monetar Internațional, OECD-ul, ajungem la concluzia că uneori dorința de suprafinanțare este mai degrabă un impediment pentru creșterea economică. În concluzie, dați-mi voie să spun că în clipa de față trebuie să încercăm să ne deplasăm de la ideea de a reglementa mai bine activitatea instituțiilor financiare spre eh, a finaliza eh, munca prin eh, reglementări mai clare ale activităților bancare din umbră pentru a reduce riscurile la care altfel sunt supuși contribuabilii consumatorii. În felul acesta vom putea restabili încrederea consumatorilor, iar această încredere ar fi uh, esența uh, unei uh, cereri mai consistente de consum. Pentru că de fapt, consumul sporit înseamnă două treimi din creșterea economică, inclusiv de creșterea produsului intern brut. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc tuturor invitațiilor pentru contribuțiile importante la analiza noastră, la dezbaterea noastră. Bineînțeles că obiectivul nostru nu este să creăm o contradicție între uh, stabilitatea financiară, um, reglementarea acestei piețe și creșterea economică. Noi ne dorim să găsim soluțiile cele mai fericite uh, pentru uh, a uh, îndepărta și a stopa activitatea financiară uh, din umbră, astfel încât regulamentele elaborate să poată să corespundă și să servească dorința noastră de a crea o piață financiară stabilă și această piață financiară uh, stabilă va duce la o dezvoltare durabilă, dar trebuie să găsim echilibrul ideal pentru că uh, nu vrem să dăm înapoi, ci în același timp uh, este greu să ghicești formula ideală de a uh, combina efectele astfel încât să determinăm o creștere economică. Este dificil să identificăm problemele încă existente pentru a găsi soluțiile cele mai bune de remediere. Iar acum uh, începe runda vorbitorilor din partea grupurilor politice și primul vorbitor este domnul Balț, raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, am o problemă, nu pot să mă uit acum în ochii dumneavoastră pentru că ați fost uh, plasați în sală în spatele meu, dar uh, aceasta uh, nu este o impolitețe din partea mea. Înainte de toate, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru că participați la această audiere. Știți că Parlamentul European de mai multă vreme uh, a dorit să aibă o imagine de ansamblu uh, asupra efectelor cumulate ale regulamentelor financiare adoptate. Și am solicitat acest lucru uh, comisiei, a durat destul de mult până când ni s-a facilitat această ocazie pe de altă parte, uh, pentru noi, uh, ideea nu este de a da înapoi în ce privește și de a anula anumite uh, reglementări, ci dorim să vedem care sunt până la urmă efectele generale ale reglementărilor adoptate și ale proiectelor legislative la care lucrăm în clipa de față. Pentru eu uh, sunt de acord cu ceea ce a spus uh, președintele nostru. Tocmai de aceea uh, mi-am notat câteva idei și câteva întrebări pe care doresc să vi le adresez. Sunt chestiuni care mă interesează în mod special ca raportor. Prima întrebare este adresată tuturor invitațiilor. Dacă vorbim despre uh, evaluarea de impact. Cum ar putea ea să fie îmbunătățită pe viitor? Aceasta este o chestiune esențială. După aceea v-aș întreba care este părerea dumneavoastră dacă um, este uh, lansat un studiu amplu pentru că acesta este intenția Comisiei în clipa de față, cum se, poate, uh, se pot realiza uh, rezultate cât mai exacte în final. După aceea, o întrebare adresată doamnei profesoare uh, Moloni și către secretarul general Naidam de la Finance Watch pentru că reprezentanții sectorului asigurărilor pot vorbi din punctul lor de vedere reprezentanții băncilor din perspectivă bancară, dar eu v-aș întreba unde vedeți dumneavoastră că există posibilități de îmbunătățire a reglementărilor care să fie valabile pentru ambele sectoare. Și uh, știu că în clipa de față lucrurile uh, nu sunt foarte uh, ușor de interconectat. O întrebare adresată doamnei Căler și domnului uh, Grăl. Scopul reglementărilor este să protejăm pe consumator și să evităm pe cât posibil riscurile. Aceasta nu este doar o agendă a economiei, dar noi trebuie să și verificăm reglementările dacă ele pot avea un impact nefericit asupra evoluției economice, pentru că mă gândesc și la pachetul de investiții pe care în seara aceasta dorim să îl discutăm. De aceea o întreb pe doamna Căller și pe domnul Grâl dacă în acest domeniu Eh, este nevoie de rectificări, de îmbunătățiri și eh, care este situația eh, actorilor mai puțin importanți pe piață. O altă chestiune, Cartea Verde a Comisiei privind Uniunea Pieței de Capital. Pentru că în Comisia Monetară Ehm, s-a eh, discutat despre un raport de inițiativă. Noi eh, știm eh, că în Cartea Verde există o serie întreagă de prevederi, dar mă interesează mai ales Uniunea pieței de capital, unde ar putea ea să uh, Uh, necesite îmbunătățiri în reglementări și uh, să înlăture neclaritățile, pentru că sectorul uh, pieței financiare din acest punct de vedere nu trebuie să aibă de suferit. Deci m-aș opri aici deocamdată cu întrebările mele. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Balt. Mulțumim, domnule Balt. Urmează acum Paul Tang sort of habit. Thank you, Chair, and thank for the cast for, uh, for being here. I... Mulțumesc. Mulțumesc uh, că ați fost aici. E o dezbatere importantă, recunosc anumite caracteristici, anumite plângeri legate de o prea mare reglementare după criză, dar chiar și înainte de criză, când mă întâlneam cu sectorul financiar, existau plângeri legate de o suprareglementare. Însă vreau să se înțeleagă clar că că nu este vorba nici de cum de un pas înapoi. Aș dori să îi rog reprezentanții sectorului bancar și pe sectorul asigurilor să vină cu o poveste care să ne ajute și pe noi. Înțeleg că reglementările nu sunt uh, neapărat ceea ce își doresc băncile, însă veniți cu o poveste diferită. Din partea sectorului financiar uh, am dorit să aflăm că da, se lucrează în interesul economiei reale, în interesul cetățenilor europeni. De aceea vedem uh, prin schimbările în regulament niște oportunități. Nu putem uh, pur și simplu să le excludem doar așa. Deci aveți practic o ocazie să vă aduceți contribuția, să demonstrați că vă interesează economia reală și că vreți să acționați în uh, interesul uh, uh, cetățenilor europeni. Deci vă invit să reflectați la asta. La această etapă aș dori să pun niște întrebări, pentru că ne aflăm într-un moment în care e necesar să punem întrebări. Deci profităm de ocazie pentru a regândi uh, Uh, ceea ce ar trebui să facem. Doamnă Moloni, dumneavoastră și unul dintre experți ați spus ceva în legătură cu protecția consumatorilor, dar n-ați dat prea multe detalii. Poate a fost uh, o sugestie și eu am interpretat-o cum n-ar fi trebuit, însă aveam impresia că uh, vedeți uh, că există niște moduri pe care putem îmbunătăți protecția consumatorilor. E un aspect care nu a fost neapărat neglijat, dar poate n-a beneficiat de atenția care îi se cuvenea câtă vreme noi ne aflam în mijlocul unei crize și încercam să o gestionăm. Deci dați-ne detalii în legătură cu posibilitățile pe care le vedeți aici. Vă mulțumesc! Mulțumim! Cred că putem avea o primă rundă de răspunsuri, succinte dacă se poate. V-am rugat să respectați uh, fiecare dintre dumneavoastră un timp alocat de 2-3 minute. Cine dorește să înceapă? Domnule Ngeama, puteți începe dumneavoastră. Nici dam. E un nume olandez, însă eu sunt uh, franceză, de aceea îl pronunț franțuzește. Sunt de acord cu domnul Beț că putem să uh, avem un impact asupra regulamentului, însă problema este că în acest moment există atât de multe reguli, atât de multe regulamente uh, foarte greu de aplicat. De exemplu, dacă ne gândim la CDR4, acesta nu va putea intra în vigoare până în 2019. O parte dintre uh, aspectele din CDR 4, precum efectul de pârghie, nici măcar nu, este, nu sunt definite în acest moment. Apoi, în ceea ce privește valoarea de impact, dacă trebuie îmbunătățită sau nu, e bine, mai întâi trebuie să cuantificăm costurile crizei. Uh, care până la urmă reprezintă beneficiul pe termen lung pentru societate. Dacă ne gândim puțin la evaluarea de impact, gândindu-ne cât costă elaborarea unui regulament, care sunt costurile de conformitate, da, e ușor. Ni s-ar putea spune că totul este rezonabil, dar costul pentru societate este mult mai mare. Iar dacă doriți să faceți evaluare de impact, atunci trebuie să uh, comparați uh, lucrurile. Apoi, haideți să nu uităm uh, că această criză este rezultatul de reglementării și nu al reglementării. N-ar trebui să punem aici un diagnostic greșit. Apoi, în ceea ce privește evaluarea, trebuie să punem accent pe uh, riscul de uh, faliment. Am încercat să fiu succint. Mulțumim, aveți cuvântul. doamna Căl, în ceea ce privește valoarea de impact, aș dori să citez acum pe vicepreședintele Timmermans, care a spus că ar trebui să reflectăm uh, eventual uh, uh, la momentul când am putea face aceste evaluări de impact. Bineînțeles, le facem la început, niciodată nu le facem la sfârșit. Dânsul a spus că ne gândim că vrem să obținem un cal și ajungem să avem o cămilă. Deci trebuie să ne gândim puțin și la finalul procesului. Domnul uh, uh Nistam uh, a spus ceva important în legătură cu costul reglementării și cu beneficiile. În ceea ce privește Solvency 2, nu avem o cifră cuprinzătoare. Pot doar să vă uh, citez uh, cifrele pe care le-a estimat trezoreria britanică în ceea ce privește costurile, deci nu industria. Uh, este vorba de costurile pentru industrie și pentru supraveghetori și ei spun uh, că ea ne va costa, implementarea Solvency 2 ne va costa 4,2 miliarde de lire, iar beneficiul este estimat la 3,6 miliarde. Deci uh, avem aici niște elemente care ne putea indica cum stau lucrurile. Apoi, uh, domnul Balț a adresat o întrebare în legătură cu riscurile riscurile pe care le pune acest sector și impactul asupra economiei uh, reale. Uh, ce se întâmplă când trebuie să analizăm anumite aspecte ale Solvency 2? Noi nu uh, vă rugăm să schimbați calibrarea, ne luând în calcul riscurile, ci ceea ce vă solicităm noi este să aliniați calibrarea cu riscurile care sunt inerente pentru economie. Mai există și alte probleme. Poate că modelul nostru de asigurări de viață nu se reflectă în totalitate în reglementări, iar aici chestiunea mai poate fi abordată. Cât privește uh, Cartea Verde, dacă tot ați întrebat de ea, uh, am putea crea o, uh, o clasă diferită de active uh, pentru investițiile în uh, infrastructură. Și un ultim aspect, cred că domnul Tank a spus uh, că își dorește o propunere concretă uh, Uh, prin care schimbările din regulament ar putea să ajute. Eu cred că este important să analizăm pachetul de măsuri care nou ne-a parvenit, uh, iar noi, făcând această analiză, ne-am dat seama că riscul a fost transferat mai mult spre indivizi. Noi suntem, uh, practic, reprezentanții sectorului de asigurări. Noi ne dorim să oferim un proiect, un, un, un program pe termen lung, uh, dar fiindcă modelul nostru de afaceri nu este uh, luat în calcul, noi trebuie să uh, plătim uh, mai multe riscuri pe termen lung. Din această perspectivă, practic noi luăm în calcul valorile și activele precum și datoriile, însă reglementarea nu ia în calcul modelul nostru de afaceri. Ceea ce se întâmplă e următorul lucru. Industria oferă stimulente pentru a ne îndepărta de ceea ce pare a fi o garanție Um, și uh, a ne îndrepta spre consumatori care ar trebui să investească într-o anumită schemă de pensie. Pentru unii consumatori uh, acest uh, produs uh, nu este adecvat, poate nu este adecvat pentru, pe scară largă pentru o asigurare de pensie. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că asigurările nu sunt tratate ca fiind activități comerciale, ci să se ia în calcul natura modelului nostru de afaceri și să nu fim cuantificați ca fiind o un tip de afacere volantilă care se mișcă în sus și în jos, ci să se recunoască faptul că noi avem o perspectivă pe termen lung. Pentru noi uh, contează practic uh, faptul că riscurile n-ar trebui să se uh, extindă, să se împrăștie. Domnule președinte, aș dori să spun ceva în legătură cu protecția consumatorului foarte pe scurt. Aș dori să vă răspund, domnule Tank, la întrebare, spunând următoarele. Uh, în ceea ce privește protecția consumatorilor, îmbunătățirile ar putea presupune, uh, practic, uh, o îmbunătățire uh, a abilității consumatorilor de a compara produsele pentru a înțelege în ce anume investesc. Și încă două aspecte. Există un proiect în CMU care ar putea duce la creșterea unor riscuri pentru consumatori. Și apoi, dacă trecem o parte din riscuri uh, de la nivelul băncilor spre fondurile de pensie, am putea uh, din nou să creștem uh, pericolul moral. Mulțumesc pentru atenție. Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește valoarea de impact, eu cred că este un element critic. Prin urmare, aș dori să fac câteva sugestii minore. Mai întâi, trebuie să existe un efort mai uh, consecvent uh, de a implica societatea civilă. Eu cred că e greu de realizat, dar uh, aduce niște provocări în ceea ce privește reglementarea. Apoi trebuie stabilite niște etaloane măsurabile în legătură cu care să putem cuantifica uh, Um, situația. Iar apoi uh, trebuie evaluată foarte bine uh, problema uh, termenelor limita, calendarelor. Trebuie să existe o perioadă de timp de 3-5 ani pentru a vedea ce se întâmplă în spațiul de reglementare într-o asemenea perioadă. Apoi, modelele trebuie să folosească anumite date pentru a vedea ce impact ar putea avea asupra piețelor legislația. Apoi, în ceea ce privește chestiunile transsectoriale, E bine, se pot face multe uh, la nivelul stațiunilor care diferă foarte mult de la o măsură la alta. Se poate face mult în legătură cu competențele autorităților de supraveghere care uh, diferă uh, în natura lor și apoi se pot face multe în ceea ce privește echivalența și accesul la piețele europene. Apoi, în ceea ce privește locurile unde lucrurile nu s-ar putea potrivi, cum s-a întâmplat și în trecut, Uh, ei bine, uh, problema ar putea să intervină la uh, dezvăluirea informațiilor. S-ar putea să nu există o potrivire aici. Impresia mea este că pe măsură ce s-au dezvoltat modelele pentru a ieși din criză, au apărut mai multe nuanțe. Poate că n-am putea să eliminăm aceste măsuri, uh, dar ele ar putea cumva să se influențeze una pe cealaltă. Regulamentele europene se bazează pe acest concept. Poate că uh, aceste regulamente funcționează bine separat, dar trebuie gândite puțin împreună, armonizate, articulate. Apoi, în ceea ce privește protecția consumatorilor, impresia mea este că e nevoie de consecvență. Pe de o parte, în conformitate cu MIFID 2, putem vedea că există reguli foarte stricte în ceea ce privește intervenția uh, asupra produselor sau designul acestora. Eu cred că sunt chestiuni absolut uh, necesare și critice. Pe de altă parte, uh, în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, vedem că cresc anumite praguri, astfel încât e mai ușor pentru cei care emit uh, acțiuni puțin mai riscante să evolueze pe piață. Mie mi se pare că sunt două viziuni total diferite uh, pentru a proteja interesele consumatorilor. Poate ar trebui reconciliate aceste aspecte și să existe o idee clară în legislația europeană în legătură cu cine anume este consumatorul. Trebuie din nou analizate definițiile, pragurile, trebuie să obținem niște date empirice foarte bune pentru a vedea pe cine nu mai vrem să încurajăm, pe cine nu mai vrem să protejăm, pentru a încerca să evităm uh, aceste uh, inconsecvențe uh, mari pe tot ansamblul programului. Mulțumesc! În ceea ce privește valorile de impact, am spus deja multe lucruri, dar trebuie spus următorul lucru. Trebuie să avem o abordare holistică, cuprinzătoare toate regulamentele uh, care au fost adoptate de Parlament, puse în aplicare inclusiv de Comisie și puse în aplicare în um, statele membre și plus IFRS 9 pe care l-am menționat mai devreme și care este, poate fi un potențial por, pericol, mă scuzați, pentru economia europeană. dacă într-adevăr s-ar aplica băncilor aceste prevederi, 20-30% din uh, bunurile ar putea, ar putea fi pierdute. Este foarte important când uh, vorbim despre studii de impact. Pericolul până la urmă ar fi ca băncile să trebuiască să iasă din anumite segmente și, bineînțeles, uh, unul dintre uh, segmentele cele mai vulnerabile este cel al IMM-urilor, pentru că s-ar putea să nu fie disponibile toate datele necesare pentru a lua decizii de, credit, de creditare și băncile s-ar putea să fie forțate să reducă creditarea în acest domeniu. Nu știu dacă uh, este în interesul tuturor dacă avem mai multe bănci mai mari și mai puține um, bănci mici și locale. Președintele, mulțumesc. Chris Swinburne. Thank you, Mr. Chairman. And um, we've got some diverse... Uh, mulțumesc, domnule președinte. Văd că viziunile sunt uh, diverse și sectoarele uh, reprezentate sunt mai multe. Deci subiectele sunt la fel de multe complex, la fel de complexe. Aș vrea să mă refer în primul rând la agenda Timmermans de a asigura consecvență și cred că dumnealui a spus foarte public faptul că fiecare trialog vine cu propriile compromisuri și te concentrezi atât de mult uh, pe a avea un compromis și a adopta legislație uh, și uneori poate uităm să ne uităm în jur și uh, să ne asigurăm că mm, toate sunt în armonie. La MID 2, IMD2 și MIFID, se văd deja unele lacune care apar, um, inclusiv cu cele de 4 și CRR. Aș vrea să aflu mai mult despre aceste interacțiuni și despre cum ar putea fi ele identificate. Uh, obligațiile de raportare sunt uh, clar uh, unul dintre aceste elemente unde se suprapun elementele. Este bine să avem obligații de raportare la nivel global. Aceste obligații au intervenit uh, și au apărut prin angajamente la G20, însă am văzut un, um, un, uh, o diagramă cu un document uh, pregătit um, pentru referitor la Uh, obligațiile de raportare prevăzute în diferitele regulamente, dar până la urmă nu erau aceleași, erau foarte diferite, totul era foarte complex. Cum, ce se poate face pentru a standardiza puțin lucrurile astfel încât uh, să se poată monitoriza la nivel global ce se întâmplă. Și apoi soluțiile non-legislative la care s-a referit uh, doamna profesor Maloney Săptămâna trecută s-a publicat în Regatul Unit uh, revizui, uh, studiul de piață privind uh, piețele eficiente și juste. Și exact se referă la aceste produse financiare. Cât dintre toate acestea pot fi puse într-un context european mai degrabă decât să fie doar un regim din Regatul Unit? În ceea ce privește Finance Watch, pentru ei, de fapt, dacă aveți atâtea îngrijorări uh, față de consumator, mă refer la pensionari, persoane care trebuie să-și asume responsabilitatea pentru uh, propria uh, bătrânețe, mai degrabă decât să se bazeze pe stat, pentru că nu cred că în 20 de ani va mai fi vreun stat care să oferă o pensie din care să poți trăi, e bine, dacă acești oameni trebuie să își asume responsabilitatea, cum creăm mediul pentru că acești oameni să uh, se angajeze, se implice și, uh, bineînțeles, cum facem în așa fel încât să aibă suficient bani uh, uh, când vor avea nevoie de pensie. Mulțumesc. Peter Iețec era înscris la cuvânt, dar nu îl văd. Miguel Biegas. Obrigado. Uh, ouvi aqui uh, algumas queixas em relação aos encargos excessivos que essa Mulțumesc. Am auzit uh, plângeri despre povar, poverile excesive impuse sectorului și unele referitoare la solicitările excesive mm, și uh, reglementările impuse excesive. Trebuie să ne amintim costurile pe care le-a impu- le-au impus criza financiară uh, asupra cetățenilor europeni. Se Uh, estimează că este vorba de aproximativ 40% din PIB-ul Uniunii Europene. Dacă există o plângere legitimă referitoare la povara cauzată de criza financiară, cred că tocmai este uh, o plângere care are dreptul să vină din partea consumatorilor. Până la urmă, întrebarea este următoarea. Având în vedere această criză și nevoia de a face față imposibilității piețelor de a reglementa sistemul, ce ar trebui noi să facem? E bine, ce putem face este să mergem, să, să creăm reglementare, chiar dacă este complexă, dar care este cât se poate de necesară. Dacă există un acord general că trebuie făcut ceva, Până la urmă, mă întreb dacă este legitim să ne plângem de reglementare, având în vedere crizele prin care am trecut și consecințele existente în continuare asupra uh, economiei. În ceea ce privește procesul în sine, există o serie întreagă de întrebări asupra cărora aș vrea să ascult poziția uh, experților noștri. În ceea ce privește fondul de rezoluție și având în vedere faptul că acesta va costa doar o infimă proporție față de ceea ce ar fi necesar pentru salvarea sistemului financiar. Cred că este vorba de 56 de miliarde de euro. Această sumă este suficientă? Ni se spune că va fi suficient pentru că nu va fi necesară, pentru că supravegherea va fi, uh, va fi uh, asigurată supravegherea astfel încât băncile să nu dea faliment și oricum băncile sunt prea mari ca să dea faliment, deci fondul nu va fi folosit. Încă două aspecte uh, neglijate în cadrul Uniunii Bancare. A existat o propunere de raport care a recomandat o separare între uh, activitățile de investiții și activitățile de retail în, în domeniul bancar, însă această propunere nu a fost dusă mai departe. Nu este esențial, însă, să facem această separare între uh, activitățile de investiții și activitățile retail ale băncilor, dacă vrem să oferim protecție pentru consumatori, pentru că până la urmă consumatorii sunt cei care își depun banii în depozite și apoi bancherii din uh, domeniul investi- uh, bancherii de investiții speculează cu acești bani. Iar apoi mai există sistemul paralel care a ajuns la niveluri uh, mai extinse decât înainte de criză. Când este vorba de sistemul bancar paralel, credeți că este o cauză sau o consecință a sistemului? Pentru că, până la urmă, poate că reglementarea excesivă poate să transmită foarte clar mesajul că sistemul bancar paralel este folosit pentru a curăța balanțele comerciale. În ceea ce privește cerințele de capital, în ce măsură există o contradicție între um, uno, între instrumente financiare ponderate și punerea la dispoziție de fonduri pentru IMM-uri. În ce, măsu- în ce măsură cerințele de capital par să fie baza uh, sau cauza problemei problemă care constă în faptul că băncile evită să uh, investească și să acorde credite pentru IMM-uri și mai degrabă preferă să investească în datoria suverană. Apoi, în ceea ce privește uh, sistemul de taxare în domeniul financiar, plătește uh, taxe cât se poate de reduse. Băncile plătesc taxe mai mici decât cetățenii. Băncile, instituțiile financiare sunt și ele un actor decisiv în uh, evaziunea fiscală și în operațiunile de evitare a plății taxelor. Subiecte atât de importante astăzi. Aș vrea să știu care este opinia experților pe aceste subiecte și aș vrea să știu în ce măsură acest sector contribuie la evaziunea, și evitarea plă- evaziunea fiscală și evitarea plății uh, taxelor Aș vrea să știu în ce măsură sectorul financiar plătește taxe, la fel cum o fac cetățenii, și în ce măsură acest uh, sector, poate fi adus la zi cu măsurile privind transparența pentru a evita evaziunea și frauda fiscală. Mulțumesc! Putem da acum cuvântul pentru răspunsuri a experților noștri. Cine dorește să înceapă? Finance Watch, vă rog. Uh, regarding the question by Mrs. Uh, Swinburne on uh, reporting. În ceea ce privește întrebarea doamnei Swinburne privind standardele de raportare, singurul mod de a face față diferențelor um, în obligațiile de, rap- uh, de raportare din patru regulamente diferite este să se facă o adaptare orizontală. În ceea ce privește mediul pentru consumatori și viitor pensionari, bineînțeles este vorba de venituri durabile din investiții. Nu neapărat ce este prevăzut în ziua de astăzi în proiectul actual de uh, Uniunea Piețelor de Capital. Pentru a evita o, o prăbușire totală a sistemului financiar, băncile centrale au invadat piețele cu lichidități. A fost necesar, uh, nimeni nu și-a dorit, evit, uh, nu și-a dorit un colaps financiar total, însă una din consecințele acestor fapte este că rata dobânzii este aproape de zero acum. Suntem practic într-o eră de represiune financiară, o eră cum n-am mai cunoscut în ultimele două secole. Deci cea mai mare îngrijorare acum sunt ratele de dobândă egale cu zero. Și asta, acest lucru este foarte important pentru a evita uh, prăbușirea sistemului. Dacă viitorii pensionari își doresc mai multe fonduri, vor trebui să-și asume riscuri mai mari. Ideea este că nu ar trebui să transferăm riscul ca societate de la instituțiile financiare către consumatori dacă acești consumatori nu știu ce fel de risc își asumă. Bineînțeles, am putea să introducem, uh, să creăm un, un, o amenințare morală, practic. Să nu uităm că uh, până la urmă cel mai mult au suferit în urma crizei uh, fondurile de pensii private care au investit pe piețele financiare. Asta în ceea ce privește întrebările doamnei Swinburne. Acum domnului Viegas. Da, suntem de acord. 55 de miliarde uh, pentru fondul de rezoluție nu este suficient pentru a salva o instituție uh, prea mare să dea faliment, too big to fail. Am spus-o de mai multe ori, credem că bail-in-ul va funcționa numai pentru bănci mici, cum s-a întâmplat în uh, Cipru în martie 2013, dar nu va funcționa pentru bănci mari de-a lungul unui întreg weekend. Să nu uităm că planurile de uh, urgență ale unei bănci sunt de 1800 de pagini. Dacă credeți că un astfel de plan de rezoluție poate fi aplicat în timpul unui weekend, vă urez succes. Mulțumesc. Domnul Grill. Dați-mi voie să răspund foarte scurt în legătură cu obligația de raportare. Bineînțeles că nu suntem împotrivă, dar trebuie să fie rezonabilă și trebuie să existe o diferențiere între băncile mari cu modele de comerciale mult mai complicate uh, și uh, băncile mai mici pentru că nu știu uh, câte, uh, de câte resurse au nevoie uh, cei care urmează să reglementeze, pentru că um, este vorba câteodată de milioane de consumatori zilnic. Dar pentru băncile mai mici, obligația de raportare trebuie să fie una fezabilă nu ă, trebuie să aplicăm aceleași standarde de raportare ca în cazul băncile mari, pentru că ă, este vitală buna funcționare pe plan local. Fondul de rezoluție și contribuția pentru fondul de rezoluție, sigur că sunt necesare, dar nu trebuie să plătim de două ori în același scop, deci să existe contribuții pentru Fondul European de Rezoluție și pentru fondurile naționale care intră până la urmă în bugetele de stat pentru că în felul acesta taxăm băncile dublu. Iar după aceea, în ce privește taxarea, eu nu pot să vorbesc decât în numele băncilor Raiffeisen. Taxarea este mult mai uh, mare decât dacă uh, ar trebui să fie puși la plată contribuabilii. Iar în ce privește fenomenul shadow banking, sigur că este lipsit de fair play pentru că um, desfășoară aceeași activitate ca instituțiile financiare uh, care se bazează pe reglementări. Da, în legătură cu întrebările legate de suprapuneri, uh, în ce privește uh, costurile. Avem în PRIPS la articolul 83 uh, uh, prevederi și aici este vorba de indicatori uh, prevăzuți și există și în articolul 24.3 în uh, alt regulament prevederi uh, aproximativ asemănătoare, dar cu formulări ușor uh, diferite, ceea ce creează anumite probleme, pentru că întrebarea este cum le implementăm soluția este să faci o trimitere de pildă la regulamentul PRIPS, să, această trimitere să specifice că um, se operează în baza acelei reglementări. În ce privește obligația de raportare, ne-am deplasat de la solvenții 1 spre solvenții 2. Am primit 271 de uh, moduri de raportare, dar au existat solicitări suplimentare din partea Băncii Centrale Europene către sectorul asigurărilor. Acolo, până la urmă, vor trebui să fie respectate cerințe suplimentare și în urma consultărilor între Banca Centrală Europeană și EIOPA și reprezentanți ai industriei s-a creat un cadru legal care este mai adecvat deci, se va folosi poate și practica sugerată de către EIOPA. Mulțumesc, domnule președinte. Scurte comentarii în ce privește obligația de publicare și raportare. Eu cred că aici evoluțiile sunt dinamice. Este un regulament care trebuie să fie până la urmă finisat Eh, eh, este mai degrabă un proces aflat în creștere eh, decât în diminuare și sigur că Trebuie să ne gândim care este obiectivul acestei obligativități de raportare. Reflectă, de fapt, necesitatea respectării regulamentului și eu cred că este o evoluție pozitivă. Dar în ce privește modificările de mentalitate culturale care trebuie să se produse, uh, trebuie să ne adaptăm mecanismului necesar piețelor financiare. Supervizarea este absolut necesară și sigur că trebuie să existe uh, și anumite stimulente, respectiv uh, sancțiuni. Pentru că Eh, trebuie eh, blocat până la urmă sistemul de abuzuri în piața de capital, dar trebuie să vedem și care sunt sancțiunile pe care statele membre le aplică, cum le aplică. Este nevoie de eh, sancțiuni paneuropene sau nu, pentru că ar fi un mesaj important în ce privește respectarea regulamentului. Iar în ce privește fenomenul de shadow banking, Eh, sigur că trebuie să fie stabilit, dar eh, trebuie de asemenea privit în contextul evoluțiilor internaționale care se produc și a necesității de reglementare pe plan global. Mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul lui Sven, eh, Sven Gigold, nu-l văd pe Marco Zani, deci cine dorește să mai intervină va avea posibilitatea să o facă. Îi putem uh, trece pe listă. Sven, ai cuvântul. Mulțumesc pentru cele uh, prezentate până acum. Sunt de acord cu uh, subtonul pe care l-am auzit în discursul unor vorbitori. Uh, uh, trebuie să ne gândim că uh, activitatea financiară nu va fi neapărat stimulată printr-un număr și mai mare de reglementări, fie că este vorba de un cadru legal, fie de acte delegate. Deci ă, asta nu este o garanție că ă, ne-am făcut bine treaba dacă introducem mai multe regulamente. Poate ă, că trebuie să vedem, este nevoie până la urmă de prevederi mai stricte sau nu deci este foarte posibil ca în perioada următoare să uh, de, creăm dificultăți dacă introducem uh, reguli mai stricte. stricte. Pe de altă parte, cred că uh, există și standarde care pot crea dificultăți. Acest tip de dezbatere până la urmă poate deveni toxic și poate să ne inducă în eroare. Pentru mine este important să avem criterii obiective, adică consumatorii uh, pot beneficia uh, de, de mai mulți bani uh, pe piețele financiare, pentru că trebuie să vedem care uh, va fi uh, viața uh, din acest punct de vedere pe viitor. Sentimentul meu este că sectorul financiar Uh, înghite o, o cantitate prea mare din uh, banii uh, introduși în sistemul financiar, deci sistemul din Suedia de a beneficia de o pensie bazată pe capitalul economisit și avansat ar putea fi o formulă importantă pentru că costurile pentru capital investit ar fi de 0,2%. Europa uh, ar putea propune asemenea produse simple de economisire pentru uh, viitorii seniori care ar putea fi uh, mai ieftine, de, mai, ieftin, mai ușor de, și puțin costisitor de administrat decât prin formulele pe care băncile le propun acum. După aceea, regulamentul de solvency în uh, sistemul financiar. În ciuda tuturor eforturilor noastre, se pare că investitorii în uh, bănci și în sistemul de asigurări cred că uh, poate fi vorba de investiții destul de sigure. Dar uh, eu nu văd că ar fi scăzut aici până la urmă marjele. Mă întreb însă dacă vor exista garanții pe viitor, astfel încât dacă apare o criză să nu trebuiască contribuabilul să fie pus la plată. Deci, din acest punct de vedere, m-ar interesa niște criterii obiective. În ultimul rând, ce credeți? Poate că ar trebui să lansăm o carte europeană a serviciilor financiare, astfel încât să um, redactăm un regulament care să nu fie pe bucățele, ci care să elimine suprapunerile. Pentru că noi am votat până la urmă vreo 40 de prevederi legale separat. Dar eu cred că uh, și în alte domenii, până la urmă, uh, s-a recurs la un asemenea tip de uh, regulament deci acestea ar fi uh, sugestiile mele pentru că uh, aș vrea să știu dacă ne aflăm pe calea cea bună sau nu. Mulțumesc foarte mult. Văd că nu există alte solicitări de a interveni. Aș putea la rândul meu să adresez o întrebare domnului Grâl, să-l rog poate să ne vorbească despre IFRS și de asemenea despre necesarul de capital unde vede acum riscurile și o mai bună balansare între pilonul 1 și pilonul 2, care ar fi problemele de disproporționalitate, care sunt criteriile uh, Uh, care să ne permită o analiză de uh, risc adecvată, astfel încât să încurajeze finanțarea economiei reale. Dacă ați putea să vorbiți despre această problemă, și în, din perspectiva cadrului legislativ actual și a implementării sale în perioada imediat următoare doriți să interveniți, vă rog, da, în legătură cu IFSR. Sistemul așa cum funcționează astăzi mi se pare că este digerabil și poate fi aplicat de către bănci. Da, e, nu a fost efectuat niciun fel de studiu de impact în legătură cu IFSR 9 deci, nu este vorba despre uh, modul în care se desfășoară implementarea, care poate să se întindă pe o perioadă de mai mulți ani, dar există aici prevederi legate de necesarul de capital, care ar putea să aibă uh, un impact asupra uh, pieței de capital și inclusiv asupra uh, acordării de credite. Volatilitatea de asemenea poate să fie o problemă când e vorba de uh, asemenea analize. Deci, recomandarea ar fi ca înainte de a se lua vreo decizie, acest uh, regulament să fie analizat în contextul întregului proces. În ce privește necesarul de capital? Aici uh, este destul de uh, neclar uh, cum se va crea acest fond tampon de capital, dar există Comitetul de Supraveghere și Banca Centrală Europeană care analizează lucrurile S-a comunicat în Austria un asemenea, uh, o asemenea formulă uh, de uh, buffer în Austria și în clipa de față lucrurile sunt destul de confuze. Nu e foarte clar cum se va crea o mai mare stabilitate. Mulțumesc, vă rog. Aș vrea să răspund la întrebarea domnului Gigold, produse pe termen lung, inclusiv în ce privește pensiile. Cred că trebuie să tratăm lucrurile realist în acest uh, caz, pentru că ne gândim la produse pe termen lung, dar uh, există probleme pe multe din pieți și dacă uh, la un moment dat uh, retragi banii, nu poți acționa uh, pe termen lung să ai o abordare de investitor. Soluția ar fi să operăm în contextul pieței unice de capital. Deci trebuie să existe un echilibru uh, pentru că nu poate exista flexibilitate de plină. Iar în ce privește o carte europeană a serviciilor financiare, uh, să nu uh, încercăm să împingem toți operatorii să acționeze uniform, pentru că În felul acesta asiguratorii nu vor putea să opereze în libertate de plină, să facă promisiuni de garanție, să aibă oferte specifice de asigurare, ceea ce uh, creează până la urmă probleme în sector. Din perspectiva asiguratorilor, dacă toată lumea acționează în același fel, asta poate să creeze un risc și mai mare pentru că noi ar trebui să stimulăm comportamentul diferențiat, mai ales în sectorul asigurărilor. Pentru că dorim să creăm stimulente pentru acest sector să acționeze prietenos față de consumator. Mulțumesc. doamna Maloni, sunt uh, de acord cu criteriile obiective uh, care să corespundă experienței consumatorilor și aici există prevederi în MIFID 2 în ce privește guvernanța și examinarea modelelor de afaceri, modul în care ele duc la profit pentru consumator, poate vom reuși să ajungem și la stimularea creierilor care să fie prietenoase față de consumatori. Deci trebuie să existe o supervizare în această abordare. Iar în ce privește ă, produse simple de economisire, dar care să fie comune pe plan european, ă, uh, și dacă este un proiect ideal pe care să-l îmbrățișeze Europa, s-a încercat acest lucru cu mai mulți ani în urmă, dar cred că merită să ne gândim din noi, din nou la asta. În Marea Britanie s-a încercat să se dezvolte asemenea produse uh, simple de economisire. Dar uh, uh, nu știu dacă până la urmă nu va fi o moștenire critică pentru acest sistem. Poate că trebuie să existe un cod al definițiilor instrumentelor financiare, a formulelor de supervizare, dar există o mare complexitate a sectorului financiar european. Deci, dacă nu ne bazăm pe un sistem de principii, va fi greu să operăm în practică în a elabora un cod comun um, bazat pe măsuri cheie. Mulțumesc. Um. Pentru răspunderea la întrebarea domnului Digold, în ceea ce ne privește pe noi, noi nu susținem și nu insistăm pe mai multă reglementare cine dorim, doar uh, un cadru de reglementare mai simplu și mai robust. De exemplu, susținea mai degrabă un raport uh, pentru efectul de pârghie decât uh, un raport uh, precum cel care se găsește în solvenții. Apoi, în ceea ce privește sugestia de produse standardizate pentru consumator la nivel european, sugestia este una interesantă. Acestea fiind spuse, noi nu devenim fani ai actualului proiect pentru CMU. Cât privește pensionarii cu investiții care să aducă un mai mare randament. Pentru asta avem nevoie ca situația actuală să se schimbe, pentru că încă n-am uh, depășit cu totul uh, problema. Uh, Câte vreme băncile centrale nu ridică rata de schimb, pensionarii și alte persoane care economisesc vor avea de pierdut. Cum spuneam mai devreme, ne aflăm uh, în vremuri uh, în care asistăm la cea mai mare presiune financiară de până acum. Noi nu suntem uh, în totalitate de acord cu diagnosticele legate de situația actuală. Prin urmare, în cadrul CMU, poate uh, prioritatea ar trebui să impună mai multă putere. Dacă vrem să relansăm creșterea, avem nevoie de mai multă încredere. Ori asta nu se întâmplă. Să nu uităm, uh, consumul reprezintă două treimi din PIB. Deci este cel mai mare motor. Prin urmare, poate pe acesta trebuie să-l repornim. Mulțumesc. Mulțumim, domnul președinte. Suntem de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește efectul de pârghie, iar acum dau raportorului cuvântul pentru uh, uh final. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Da, încerc să iau în considerare și timpul. În primul rând aș dori să mulțumesc uh, tuturor experților pentru disponibilitate și pentru uh, faptul că ne-au arătat toate elementele complexe ale reglementării piețelor financiare. Este important să obținem informații din uh, partea domeniului asigurărilor financiar, protecției consumatorilor și așa mai departe. Doresc să mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au fost uh, prezenți. Cred că suntem cu toții de acord că nu este vorba, nu poate fi vorba de reglementare peste tot oricum. Uh, și peste tot la fel. Trebuie să facem o diferențiere a riscurilor uh, și, uh, și în funcție de mărimea instituțiilor afectate și trebuie să nu pierdem din vedere obiectivele suprapuse, mari, importante ale noastre și să nu uităm de ele în complexitatea reglementărilor. Astăzi am aflat um, unde, unde doare um, în momentul de față, care sunt problemele actuale. Cred că a fost un uh, schimb de opinii foarte util. Până la urmă, trebuie să fie vorba de uh, un puzzle întreg de reglementări, dar uh, acest uh, puzzle nu trebuie să fie alcătuit în, din uh, mici bucățele sau alcătuit fiind din mici bucățele trebuie să uh, redea și o imagine de ansamblu coerentă. Sper că până la urmă, pe baza tuturor acestor elemente, voi, vom putea elabora un raport din proprie inițiativă cât se poate de bun. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră și așteptăm primul schimb de opinii privind uh, proiectul de raport imediat după următorul punct de pe ordinea de zi. Uh, dar până atunci uh, suspendăm pentru un minut pentru a-l aștepta pe domnul vicepreședinte Mărș. Dear colleagues, please, could you please take seat? Stimați colegi, vă rog să vă așezați. Trebuie să începem. So we can move now to point 14 of the agenda, public hearing on target la punctul 14 pe urmele zi, audiere publică cu privire la Targeted Security și aș dori să-i urez un călduros bun venit uh, domnului Yves Mesh, membru al Comitetului Ex al Băncii Centrale Europene, care a acceptat invitația noastră de a veni aici pentru a ne vorbi despre Target Security. Securities. Este vorba despre platforma paneuropeană pentru titlul uh, de valoare, dezvoltat și condus de uh, Banca Centrală uh, Europeană. Prin urmare, Centrala Europeană are o răspundere mare aici. V-am invitat uh, pentru a sărbători lansarea acestei platforme, care va avea loc săptămâna viitoare, pe 22 iunie, uh, când primul val de migrație a celor care dețin titluri de valoare dintr-o țară, în Italia, dar și din alte state, va avea loc. Vor exista apoi și alte valuri Astăzi, așadar, putem vorbi despre o dezvoltare istorică pentru peisajul serviciilor financiare din Europa, pentru că Target Securities va contribui la eliminarea unor bariere din, de pe piața valorilor mobiliare din Europa, va armoniza practicile pe piață, va uni afacerile în Europa și va susține uh, stabilitatea financiară. Vă vom da cuvântul imediat în legătură cu această contribuție decisivă, uh, care include și valoarea adăugată a Target to Securities pentru armonizarea piețelor și probabil uh, uh, veți avea de face și cu întrebări în legătură cu sinergiile acestui proiect, cu um, regulamentul cu privire la depozitarii centrale de valori mobiliare, pentru care Parlamentul a fost firește colegiuitor. De asemenea, vom vorbi și despre inițiativa cu privire la Uniunea Piețelor de Capital, pe care Comisia a anunțat-o săptămâna trecută și în legătură cu care azi dimineață am adoptat o rezoluție. Vă mulțumim așadar că ați acceptat invitația noastră și vă dau cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult uh, că m-ați invitat uh, astăzi aici să vorbesc despre Target to Securities. Sunt foarte Uh, fericit să-mi amintesc de perioada de acum 10 ani, uh, să-mi dau seama cât de mult ne-a sprijinit în acești ani cu toate aceste idei Parlamentul European. Deja v-am spus cât de mult a durat uh, să se implementeze o idee inițială care a trecut prin diversele proceduri legislative și care astăzi a trebuit să răspundă tuturor cerințelor legate de funcționarea tehnică. Într-adevăr, există uh, doar trei, mai sunt mai trei zile până uh, la lansarea acestei platforme, acestui mare eveniment, pentru că lunea viitoare, 5 uh, depozitari de valori mobiliare naționali vor migra la platforma pe care am inițiat-o. Acesta este doar primul uh, val. La final vom avea 21 de comunități naționale care vor fi trecut la această platformă unică. Aceasta este unul dintre cel mai, acestea sunt dintre cele mai mari uh, proiecte pe care BCS, sistemul uh, zonei euro, l-a inițiat de la conceperea lor. Nu vreau să reduc importanța canalelor logistice uh, care au presupus introducerea bagnotelor uh, în aceeași zi în 12 state diferite. De asemenea, nu aș dori să reduc importanța uh, constituirii BCE în sine și a gândirii BCE, a modului său de operare funcțional și structural. Aș dori să spun că e important să ne reamintim faptul că SSM a fost un alt mare proiect, poate nu neapărat atât de mare, uh, cât uh, un proiect realizat într-o perioadă foarte scurtă de timp. Am reușit într-un an să uh, obținem această nouă dimensiune a cooperării europene și o nouă dimensiune a politicii europene. Am făcut-o să funcționeze într-un an. Acesta este un proiect care ține mai degrabă de Uh, uh, zona uh, de fundal a funcționării Uniunii Europene. E o chestiune care nu se vede atunci când funcționează, ci devine vizibilă doar când lucrurile merg prost. În 1999, când am început cu lansarea euro, până atunci există serie de sisteme naționale și n-am reușit decât să facem o legătură până în acel moment Uh, între aceste uh, sisteme naționale. Acest sistem s-a numit sistemul de vizare, care a vizat uh, diversele comunități. Apoi am avut o platformă integrată superioară unui sistem care presupunea o interlegătură între soluțiile naționale. Până în 2004 stabilisem Uh, după acest program Target 1, programul Target 2, care reprezenta o platformă integrată. Dar acum vorbim despre 56.000 de bănci uh, uh, mondiale, pe lângă băncile centrale europene și în 2014 peste 90 de milioane de plăți în numerar au fost decontate prin această platformă cu o cifră de afaceri de peste 492 de, de miliarde de euro. Uh, acest lucru uh, este obligatoriu pentru operațiunile bancare, dar e un sistem care poate folosi și pentru um, operațiunile private. Datorită avizului Parlamentului European, Target 2 astăzi nu este uh, doar o platformă pentru euro, pentru plățile în euro, ci uh, ea este o platformă pentru alte monezi, uh, monede de asemenea. Target 2 vizează doar uh, valorile mobiliare, titlurile de valoare, dar pe viitor ne gândeam dacă n-ar trebui să aducem uh, Target 2 și Target 2 pentru valori mobiliare mai aproape unul de celălalt. Când am stabilit această Uh, infrastructură pentru uh, plățile în numerar, am putut observa că din ce în ce mai des în uh, spațiul euro multe plăți se făceau prin colaterale și nu exista un sistem european pe partea de titluri de valoare. Deci dacă aveam o plată ca și garanție, ar fi fost bine să se poată deconta și dealurile uh, de uh, valoare pentru această garanție. Prin urmare, ne-am gândit dacă n-ar fi bine să existe un sistem european integrat uh, care să pună la un loc valorile mobiliare și banii în numerar. Aceasta era ideea din spatele Target to Securities la început. Europa după cum știți, a avut mai multe sisteme naționale, mai mult de 30 de CST-uri, toate cu sisteme diferite de decontare, cu legi divergente, cu diversi depozitari de valori mobiliare și uh, cu reguli diferite uh, pentru uh, procesele ulterioare. Avantajul de a avea un sistem integrat era absolut evident. El putea stimula uh, siguranța financiară pentru că aceste, activ, uh, aceste valori au putea fi decontate direct la băncile centrale, pentru că Target to Securities uh, este un canal conectat direct la BCE. Permite economie de mare amploare fără să presupună ca depozitarii de valori, valori mobiliare naționale să se fuzioneze. Practic, acesta este punctul de intrare pentru participanții uh, de pe piață. Nu este un CSD în conformitate cu definiția de CSD, ci este doar o platformă uh, informatică. Uh, CSD-urile naționale vor păstra toate procesele care sunt considerate a fi unele care aduc profit sau valoare adăugată. Cred că un alt element important de subliniat este uh, guvernanța pe care am gândit-o pentru uh, a putea uh, avea această integrare europeană. Este vorba despre structura de guvernanță pentru T2S. Dacă ar fi să vă arăt o diagramă a structurii de guvernanță, cu siguranță v-ați gândi că este vorba despre un sistem foarte complex. Dar până la urmă, Uh, și cei care emit aceste titluri uh, au o natură complexă. Prin urmare, am gândit o structură pe patru niveluri cu sute de instituții implicate. Bineînțeles, acest sistem este unul complex, dar până la urmă uh, a fost unul și cuprinzător, unul funcțional și cred că aceasta a fost una dintre condițiile pentru succesul acestui proiect angajamentul celor care s-au uh, angajat în acest demers uh, pe care i-aș uh, integra în cadrul de cooperare al actorilor uh, implicați a fost uh, practic atul acestui uh, proiect. Poate că ați auzit deja niște zvonuri sau declarații în presă că această platformă nu a fost suficient de stabilă pentru a uh, uh fi o platformă live. Însă, uh, realitatea este că această platformă a fost declarată ca fiind stabilă și gata uh, să fie folosită live și asta atât de uh, structura sa directă de gestionare care trebuie să conducă acest proiect și de CST-urile din cadrul organismului de conducere. Noi suntem conștienți de faptul că T2S va avea un impact un impact imens asupra pieței financiare și că este de importanță cheie pentru noi uh, ca migrația să decurcă lin. După evaluarea statutului platformei, uh, atât a stabilității și a disponibilității sale de a fi folosită live, uh, pot să vă asigur că ea este gata pentru migrație și pentru lansare în acest weekend. Din nou, acest lucru a fost reconfirmat de ultimele valori scrise ale comitetelor de conducere care au fost înaintate în această dimineață atenției Comitetului Executiv al BCE și care apoi vor fi înaintate mâine Comitetului de uh, Guvernant pentru uh, aprobarea finală. Însă nu este suficient ca sistemul uh, euro să fie gata de a fi folosit ci e nevoie și de um, implicarea uh, comunităților naționale. Deci uh, e nevoie de aceste comunități și de băncile legate la T2S. Practic uh, avem acum cinci state care au fost alese pentru a lua parte la primul val, asta într-o manieră voluntară. Acestea sunt Grecia, Malta, România și Elveția plus Italia. Toate CSD-urile acestor uh, state au confirmat că sunt uh, gata și că vor începe să downloadeze toate datele statice, adică toate uh, emisiile care vor fi făcute în acele uh, state vor fi downloadate pe o platformă unică. În patru state, decontarea pentru aceste uh, valori care au fost downloadate pe platforma unică uh, vor începe uh, de lunia viitoare. În cea de-a cincea țară, și anume Italia, Comunitatea Națională a Băncilor a considerat că au nevoie de mai mult timp pentru a testa mediul prin urmare, au solicitat să înceapă folosirea platformei de lunea viitoare, însă să facă ultima decontare a tuturor uh, tranzacțiilor, uh, cel târziu până la sfârșitul lui august, uh, deci până pe 31 august anul acesta. Această soluție a fost uh, acceptată de către toți ceilalți competitori pentru că ne-am putut imagina imediat că dacă există o întârziere la primul val, uh, asta ar avea un impact de întârziere și asupra al doilea, celui de-al doilea val. Noi credem că asta nu se va întâmpla, că sistemul este stabil și că vom putea continua. Cel puțin aceasta este uh, opinia celor participanți uh, la celor care participă la activitatea pieței. Vom face un raport uh, abia la finele lunii viitoare pentru a vedea dacă există și alte efecte care trebuie luate în calcul din cauza acestei întârzieri. A existat o decizie unanimă de a acorda băncilor italiene timp până la finele lui august înainte să downloadeze uh, toate datele și să tranzacționeze pe această platformă. E bine, care este acum avantajul? Care sunt avantajele acestei platforme unice? Mai întâi, uh, ca și CSDR, regulamentul CSD, uh, va susține agenda armonizării. Încă mai există o fragmentare excesivă a, a piețelor uh, naționale în Europa. Prin urmare, e nevoie de reguli comune, standarde comune și uneori și armonizare de plină. Este vorba despre un proces impus de piață care va permite T2S să-și atingă potențialul complet. În perioada 2001-2003, probabil vă aduceți aminte, a existat raportul Giovannini care a identificat toate lipsurile uh, cu care ne-am confruntat uh, în uh, finanțarea post și pot să spun că dintre aceste neajunsuri câteva tot n-au fost uh, abordate. T2S și CSDR vor aborda multe dintre lipsuri, însă vor mai rămâne câteva. Sunt câteva domenii care mai trebuie uh, rezolvate. Sperăm că discuțiile legate de Uniunea Pieților de Capital va putea reveni la aceste neajunsuri pentru a le soluționa. Sunt gata să discutăm modul în care putem acționa, să vedem cum identificați dumneavoastră neajunsurile din această perspectivă. Cred că mă opresc aici și sunt gata să răspund la orice întrebări ați putea avea în legătură cu acest subiect. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult, domnule Merș, pentru această prezentare și începem cu domnul Werner Langen. Herr Mersch. Sie haben sich an... Mulțumim, domnule Mersch. Um, ați avut curajul să vă asumați o dita mai sarcină, dacă îmi permiteți uh, să spun așa. În 2008 s-a luat decizia um, principală de a se acționa astfel și acum, uh, iată-ne, practic uh, veți lucra, cu, veți lucra cu, patru ani, cu patru state membre și jumătate, pentru că dacă am înțeles, uh, italienii trebuie să-și mai revină înainte de vară, înainte să ia decizia finală. Am foarte mult respect față de um, realizările dumneavoastră uh, în acest domeniu. Câteva elemente. Aș vrea să știu pentru de ce a fost nevoie ca ABC să se ocupe de această platformă. Și pe lista celor care până în 2017 vor uh, folosi platforma. Avem trei țări, Elveția, Ungaria și Danemarca, state care nu sunt uh, în zona euro și care vor uh, dori să se ralieze într-un an aproximativ. Ce se întâmplă cu ideea de a incorpora și Regatul Unit uh, pe termen lung. Sau există o contradicție aici? Astăzi poate că da, dar este pozitiv faptul că ei nu participă sau s-ar putea să fie o provocare pentru viitor? un al doilea element. Sistemul Target 1 a fost foarte controversat în ceea ce privește riscurile. Acum uh, discutăm numai despre titluri până la uh, vorbim despre uh, deci o serie întreagă de uh, experți au intervenit, uh, s-au scris cărți, Curtea de Justiție a intervenit, profesorul Zin a scris o dita mai carte pe care n-a citit-o nimeni. Este vorba de 500 de miliarde de euro. Volumul de rezoluție este atât de mare încât este corect să fie o platformă cu mai multe valute, nu numai uh, una cu euro. Dacă toate merg uh, conform planurilor până în 2017, cum ar putea evolua volumul? Ar putea fi un benchmark și pentru sistemele diferite din Statele Unite? Și încă o întrebare care nu se referă la sistem. Ca expert uh, pe acest uh, subiect. Cum uh, uh, evaluați discuția privind eliminarea banilor în numerar? Domnul Merș. Mulțumesc. Voi aminti întâi că la început am crezut că putem încuraja piețele să ia inițiativa pentru a crea o astfel de platformă ca o inițiativă privată. Însă, după câțiva ani în care am fost martorii dificultăților uh, care aveau de-a face cu mediul de reglementare din sectorul public, s-a luat uh, decizia ca BCE să fie cea care să creeze o astfel de platformă, pentru că era și instituția care avea cel mai mare interes în acest sens. Toată politica monetară din punct de vedere operațional, depindea de un sistem și de o infrastructură eficientă de plăți și de contări. Cam din acest motiv, în urmă cu 10-15 ani, s-a ajuns la concluzia că BCE trebuie să acționeze și trebuie să aduc un omagiu Parlamentului European și să-i laud meritele pentru că Parlamentul European a fost cel care a insistat să nu fie doar o, zon, o platformă, platformă mă scuzați, pentru euro, ci să fie o platformă cu mai multe valute. Cred că a fost o abordare corectă, a adăugat la început o oarecare complexitate din punct de vedere funcțional, însă, până la urmă, s-a dovedit că asigură nivelul necesar de atractivitate pentru ca platforma să fie europeană în adevăratul sens al cuvântului. În urmă cu câteva zile am uh, vizitat banca, băncile, Banca Centrală Suedeză, ea este cea care se ocupă de monedă și de ideea de a aduce această monedă pe uh, o astfel de platformă, însă uh, depozitarul uh, național se ocupă de titluri. Uh, și poziția acestuia este foarte diferită în funcție de statele membre. Comunitatea suedeză a confirmat că uh, uh, comunitatea bancară reanalizează ideea de a participa și de a trece la această platformă. Urmărim, bineînțeles, cu interes evoluția. Am avut un prim schimb uh, în, de, și prime contacte între echipele tehnice pentru a pregăti lucrurile. Însă depozitarul, depozitarul uh, suedez urmărește uh, evoluțiile din alte state uh, nordice, de exemplu Finlanda, și aici, deci în Finlanda, sistemul se va adapta astfel încât el să fie compatibil cu Target 2. în aceeași ordine de idei. Sper să mă pot întâlni cu colegi din Norvegia, de la Banca Centrală, într-un viitor nu foarte îndepărtat, pentru că vor avea de a face cu același mediu tehnic și vor avea, practic, de a face cu aceleași provocări cu trecere la această platformă. Ați vorbit despre volum, ne așteptăm ca volumul să crească când uh, noi participanți uh, ni se vor alătura. Am avut discuții și după uh, cur, decizia curții privind locul de tranzacționare. Am discutat și cu colegii britanici și a existat un interes din partea lor de a explora ideea de a folosi Target 2, mai ales pentru CCP-uri care funcționează în euro, dar care uh, sunt localizate la Londra. Va trebui să vedem dacă reușim să finalizăm aceste uh, demersuri. Însă acesta este unul dintre beneficiile acestei infrastructuri integrate. Faptul că Uh, stimulează cooperarea și în ceea ce privește supravegherea și uh, monitorizarea la nivelul autorităților naționale. Ați întrebat dacă Target 2 va avea și alte monede, alte valute. Am început cu Target 2 pentru titluri, Securities, uh, pentru că este cel mai interesant pentru cei din afară să uh, folosesc această platformă fie în euro sau altfel. Pot face asta legând depozitarul național de titluri cu depozitarul de titluri care funcționează în cadrul uh, mediului uh, T2S sau făcând un cash lag în propria sau uh, um, ocupându-se numai de partea de numerar din propria lor valută și uh, mm, amânând restul. Um, continuăm discuțiile pe acest subiect. Deocamdată ce ne dorim este ca sistemul să intre în funcțiune, apoi să facem uh, următoare, următoarele valuri de migrație, însă în paralel vom încerca să vedem care este interesul depozitarilor din, uh, din afara zonei euro să adopte această platformă. Și există posibilitatea, bineînțeles, să devină un standard internațional. Mulțumesc, am să le amintesc colegilor și domnului Merș uh, că ar trebui să ne rezumăm la 5 minute pentru fiecare schimb. Domnul Paul Tang, voi încerca să fiu uh, subțin, domnule președinte, mulțumesc. Este un uh, proiect imens, gigantic, cât se poate de complex, dar care uh, și-a meritat eforturile. În câteva momente, cu câteva clipe înainte de a pune ceva în funcțiune, ne gândim la toate lucrurile care, -ar putea, care ar putea să nu funcționeze. Sunt convins că s-au analizat riscurile și participanții au analizat riscurile ce ar putea să apară. Însă, aș vrea să subliniez faptul că avem nevoie de un mediu stabil și că nu vrem să uh, implicăm riscuri din partea unor platforme care nu sunt performante. Privind înapoi, am înțeles că a existat un întreg uh, proces pe etape, pe valuri, dar poate că nu am înțeles sau nu am auzit. Cum s-a făcut selecția pentru primul val, al doilea val? A existat un uh, proces de autoselecție? Participanții s-au oferit voluntari? Să folosească această platformă sau cum s-au desfășurat lucrurile? O întrebare uh, specifică. Am văzut că există un participant elen și nu am cum să nu observ că economia elenă și sectorul financiar elen uh, nu sunt într-o situație foarte bună. Oare asta ar putea să aibă un efect asupra utilizării platformei? Și încă un element, aș dori să vă rog să ne dați detalii mai multe despre măsurile specifice care pot fi luate în cadrul Uniunii Piețelor de Capital. Mulțumesc! Mulțumesc. La prima dumneavoastră întrebare, nu considerăm că ar putea merge rău ceva. Bineînțeles, la un astfel de proiect este posibil să existe mici defecte în momentul testării și am, op, am încheiat cu adaptarea softului în urmă cu două săptămâni în momentul respectiv aveam câteva mici defecte, dar care nu erau uh, atât de importante încât să oprească proiectul. Și pentru fiecare astfel de mic defect, de bug, am uh, reușit să găsim o soluție. Deci am fost și comunitățile de utilizatori au fost suficient de încrezători că nimic nu va împiedica punerea în funcționare a sistemului, punerea în funcțiunea a sistemului. Și bineînțeles, va trebui apoi să remediem aceste mici defecte pentru ca acest sistem să fie impecabil cum s-a selecționat cine ar urma să participe în, fie, în care val, e bine, s-a făcut pe bază voluntar, voluntară, cu discuții cu diferiții participanți. Nu, a, nu s-a impus nimic niciunei țări uh, să fie un primul val sau un al doilea val. S-a discutat prin structura noastră de guvernanță și uh, astfel am uh, determinat diferitele valuri de emigrație. Apoi, uh, Grecia, BOT, sistemul uh, ELEN, acesta este sistemul ELEN. E bine, uh, participarea la un astfel de sistem contribuie la stabilitate financiară, după cum am spus oricare ar fi rezultatul ceea ce, a ceea ce aș numi eu procesul politic, eu cred că stabilitatea financiară este un bun public foarte cerut în întreaga Europa și mai ales în Grecia. Deci participarea uh, băncii centrale elene la acest sistem contribuie la stabilizarea plăților în Grecia între participanți eleni, dar și între participanți eleni și participanți uh, alți participanți din zona euro sau din afara ei. Și pentru a și cred că buna funcționare a acestui sistem este în interesul tuturor. Și apoi, în, ceea ce, în ce măsură această uh, platformă participă la Uniunea Piețelor de Capital? E bine, cred că se abordează uh, unele dintre obstacolele menționate în raportul Giovannini. Piețele noastre devin mai eficiente, este o un impuls, un imbold înspre stabilizare, înspre standarde și reguli europene. În continuare avem prea multă fragmentare în uh, domeniul uh, post-tranzacționare în uh, Europa și cred că o astfel de platformă ne va permite să eliminăm unele dintre aceste bariere transfrontaliere. Vă mulțumesc, Kay Swinburne. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Maș. Poate că n-am dreptate, dar eu mă bucur că acest uh, proiect uh, ajunge să fie pus în aplicare. Cinci ani de zile m-am ocupat de regulamentul privind depozitarii centrali și mă bucur așadar că se lansează acest proiect. Vă felicit pentru faptul că ați ajuns la linia de sosire și că proiectul va fi pus în uh, funcțiune, în funcțiune uh, cât de poate de curând. Și vă felicit pentru perseverența cu care ați urmărit o platformă unică care ar putea apoi să se extindă. În calitate de raportor uh, pentru regulamentul privind depozitarii centrali, nu pot să rezist tentației de a vă cere sfatul pentru un subiect, cu care, de care noi, un subiect care ne preocupă. Acest regulament s-a inspirat foarte mult din uh, T2S și am încercat să creiem un manual la nivel european pentru uh, decontări și compensări mai ales standarde deschise pentru uh, protocoalele de comunicare și am încercat să ne asigurăm că chestiunile logistice completează beneficiile T2S, creând o piață unică pentru compensație în europeană. Însă unele dintre reguli din CSR, acest regulament, pe care am dorit să le legăm de implementarea T2S, mai ales în ceea ce privește disciplina privind uh, regimul de compensații, duce la dificultăți. Avem probleme cu calendarul, mai ales când am introdus sistemul uh, pentru amenzi, uh, pentru uh, eșecuri de decontare și compensare am avut dificultăți. Cred că dacă am adapta CSDR la ultimul programul CSDR, CSDR la al doilea val Uh, din T2S, cred că am putea uh, evita costuri de suprapunere. De suprapunere. O întrebare specifică. Ați sprijini întârzierea uh, aplicării regimului pe care l-a găsit Parlamentul în, în trialog și nu mă pot abține de la întrebarea depusă și de către, pusă și de către domnul Werner Lang în privind țările care ar putea utiliza această platformă. Mi se pare că este un model foarte bun pentru a reduce costul de compensație și de compensare pentru consumatorii din Europa. Este un mare proiect european care cred că într-adevăr va aduce rezultate în toate statele membre cu timpul. Parțial și pentru că este voluntar și nimeni nu a fost obligat uh, să participe și deci nu, nimeni nu și-a protejat prea mult sistemele existente. Și aș vrea să vă întreb cât timp credeți că mai durează până când propriul meu stat membru și altele vor uh, participa și vor uh, alege să folosească această platformă. Mulțumesc. I think the, uh, thank you for this. Uh, Cred și vă mulțumesc pentru această întrebare și pentru susținerea pe care ați manifestat-o. Acest uh, cod unic uh, este unul care va servi foarte bine obiectivul T2S, dar cred că există și domenii în care fie uh, există complementarități față de T2S pentru o, o platformă mai integrată pe plan european. Iar în ce privește întrebarea dacă ar trebui să amânăm implementarea până la ultimul val, poate că, într-adevăr, ar fi uh, de folos ca să nu avem un sistem uh, dual pentru cei care au migrat deja față de cei care încă nu au făcut-o, dar experiența mea cu integrarea europeană este că um, trebuie să fii precaut pentru că um, trebuie până la urmă să respecti și disciplina unui termen limită stabilit. E mai bine decât să-l uh, amâni. Iar amânarea uh, fără uh, implementare imediată, fără un uh, regim de uh, sancțiuni față de cei care uh, nu se asociază, nu știu dacă ar fi o soluție foarte bună. Dar oricum este un domeniu în care doresc să mă servesc de înțelepciunea membrilor Parlamentului European pentru că um, Parlamentul European mi-a fost principalul aliat în crearea acestui proiect T2S și uh, vom continua uh, să ne aflăm de aceeași parte a baricadei. În ce privește Regatul Unit, avem contacte cu Banca Angliei, uh, care sunt rotnice, pentru a vedea cum putem progresa, astfel ca întreaga Uniune Europeană să poată să se asocieze, inclusiv în ce privește eficiența infrastructurilor, sub cooperarea, supravegherea, pentru ca mediul european să fie mai sigur, mai uh, eficace și mai puțin costisitor pentru actorii de pe piață. Fabio De Masi, următorul vorbitor. Da? Se pare că nu este altcineva din partea grupului ALDE prezent și deci m-ați surprins, dar eh, voi încerca să am o scurtă intervenție. Îl citesc pe Mario Draghi. Deci eh, aș vrea să mă refer la un alt aspect, pentru că Werner Lange l-a menționat deja pe Hans Werner Zinn eh, când a vorbit despre uh, Uh, riscul uh, pentru întreg uh, proiectul, pentru întreaga platformă, dacă un stat membru ar falimenta. Vor exista uh, mișcări de plasări de capital, cum am văzut și în ultimele săptămâni, în ultimele luni a existat până la urmă o fugă a capitalului. Deci noi am vrea să se mențină un echilibru. Și dacă va exista vreo uh, reducere a plăților, uh, băncile naționale uh, până la urmă ar ajunge la concluzia că se creează un dezechilibru uh, pentru că uh, pot să apară situații dramatice la alte bănci centrale care este punctul dumneavoastră de vedere și vă mulțumesc pentru el. Where I have to slide? Nu sunt uh, de acord că T2 S uh, nu reflectă decât um, mișcările de capital. Dacă uh, o țară își pierde accesul la capital, ceea ce uh, este aproape de realitate în una din statele membre. Dar dacă are acces de plin la capital, oricum uh, T2S nu reflectă decât o parte a mișcărilor de capital și există fluxuri bilaterale interbancare uh, care nu vor crea dezechilibre în sensul că până la urmă ă, băncile pot să se bazeze și pe aceste tranzacții bilaterale. Dar este o chestiune politică până la urmă. Ce s-ar întâmpla dacă o țară ă, până ar ieși din zona euro? Aș spune că tratatul nu prevede Uh, o asemenea situație și noi considerăm că participarea la zona euro este irreversibilă și acesta este prezumția în baza căreia uh, noi am creat uh, această platformă. Dacă am introduce acum un sistem care, din punctul nostru de vedere, ar însemna o renaționalizare uh, Eh, și s-ar pune sub semnul întrebării irreversibilitatea eh, aderării la zona euro, eh, atunci am ajunge la o situație în care bilanțul la finele anului ar putea să se afle într-o oarecare dificultate. Dar există și uh, atitudinea prudențială a băncilor centrale naționale și aici trebuie să uh, funcționeze principiul proporționalității. Uh, echilibrul în T2S nu trebuie să rămână unidimensional pentru o perioadă îndelungată de timp. Ar apărea probleme dacă un stat membru uh, structural ar rămâne pe, în acea situație de dificultate pentru o perioadă excesiv de lungă. Dar uh, ideea integrării europene se bazează pe convergențe, pe o convergență reală bazată pe propria responsabilitate, atâta timp cât îmbrățișăm acest principiu de uh, responsabilitate a fiecăruia, uh, nu uh, ar trebui să ajungem într-o asemenea situație și politicile guvernamentale ar trebui să respecte acest principiu. Nu cred că um, ar trebui să ajungem la a redesena această platformă T2S așa uh, față de cum este ea gândită acum. Pentru că o redefinire ar Uh, putea să destabilizeze lucrurile. Iar în ce privește uh, afirmația dumneavoastră că o bancă centrală ar putea să aibă capital negativ, noi am avut asemenea situații în Uniunea Europeană și uh, nu este ceva ce trebuie menționat pentru o perioadă excesiv de lungă pentru că uh, s-ar putea să uh, submineze până la urmă credibilitatea unei bănci centrale în uh, ochii cetățenilor. Deci, una este o situație temporară legată de situația economică a unei țări, dar ea nu trebuie să se perpetueze la nesfârșit. Mulțumesc, domnul Țani. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să uh, adresez felicitări în ce privește implementarea acestei noi infrastructuri. A fost realizată uh, rapid având în vedere complexitatea acestei infrastructuri. Întrebarea mea. Să lansezi o asemenea platformă fără Marea Britanie, cred că este un sistem uh, cam șchiop, uh, foarte puțin eficient. Iar în ce privește T2S, colegul de Masi deja a pus o întrebare eh, la care eu doresc să adaug o întrebare. Dumneavoastră a stat un răspuns mai degrabă de natură politică, dar spuneați că aderarea la zona euro este irreversibilă, dar chiar dacă uh, o retragere a unei țări nu este prevăzută în tratate, se poate întâmpla ca unilateral un stat să decidă să iasă din Uniunea Monetară. Haideți să vorbim deschis. Cunoaștem situația Greciei acum. Dacă Grecia va ieși din zona euro, se poate întâmpla acest lucru. Ce se va întâmpla atunci cu soldul de la target 2, pentru că am avea un minus de 100 de miliarde de euro. Băncile centrale ale celorlalte state care ar rămâne în această platformă ar trebui să compenseze până la urmă această pierdere. Sau ar fi doar o pierdere teoretică care uh, uh, nu ar avea efecte reale în bilanț? Iar dacă s-ar întâmpla acest lucru. Poate ă, nu neapărat ă, o acțiune voluntară, dar nu ar putea să fie o încălcare a articolului 63 privind libera circulație a capitalului. Poate Banca Centrală Europeană să creeze garanții? I think you are right. Uh, Cred că aveți dreptate, chiar dacă tratatul nu prevede o ieșire, noi nu suntem protejați în fața unor acțiuni unilaterale, dar acțiunile unilaterale nu înseamnă o abordare europeană față de problemele naționale, pentru că abordarea europeană este una de tip eh, de colaborare eh, cooperativ Cifrele pe care le-ați menționat sunt corecte. Dacă uh, s-ar întâmpla o asemenea situație în legătură cu care însă nu vreau să speculez, pentru că nu vreau să se bănuiască că noi creăm o asemenea ipoteză. Ipoteza mea este că zona euro se va menține așa cum a fost decisă pe plan politic să facem acum speculații că la nivel politic uh, se va ajunge la o altă abordare, ar fi uh, prea puțin prudent din uh, partea unui expert de natură tehnică. Dar, oricum, asta ar însemna că avem o datorie a unei bănci centrale care până la urmă va trebui să fie compensată de băncile eh, de Banca Centrală Europeană. Cum se va returna această sumă? Este o chestiune de negociere viitoare. În clipa de față nimic în acest sens nu este prevăzut. Și, după cum spuneam, nu vreau să speculez în acest sens. Nu este o ipoteză de lucru pentru noi. Noi dorim să, prezent, să păstrăm coeziunea zonei euro, conform deciziilor care au fost luate de către șefii de stat și de guvern. Mulțumesc foarte mult. Cred că spusele dumneavoastră finale ne confirmă că ă, este interesul nostru al tuturor să evităm consecințe negative ca cele pe care ă, ă, le-au invocat colegii mei, pentru că nu ne dorim complicații pentru Banca Centrală Europeană. Deci este un motiv suplimentar să rămânem până la urmă cu toții devotați rolului nostru de uh, solidaritate și să avem o abordare interguvernamentală. Este uh, clar însă să uh, ne gândim și la posibile consecințe negative care pot să apară. Mulțumesc foarte mult pentru uh, această discuție foarte importantă. După cum spuneați, uh, Parlamentul este un susținător al uh, acestei platforme T2S și uh, Vă mulțumim pentru că ne-ați uh, ținut la curent cu noile evoluții și cred că această platformă nouă de infrastructură este un semn pozitiv în clipa de față. So we move to point 15. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, bilanț și provocări ale regulamentelor serviciilor financiare, impact și calea de urmat în vederea unui cadru al Uniunii Europene mai eficient și mai eficace pentru regulamentul financiar și o uniune a piețelor de capital. Am avut o audiere foarte utilă, deci acum putem începe discuția, o prim, un prim schimb de vederi și dau cuvântul raportorului Burkhard Balz. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a fost într-adevăr uh, binevenită audierea din această după amiază. Mi s-a părut că a fost deosebit de bogată în informații cu reprezentanții sectorul bancar, al asigurărilor, cu Finance Watch și din lumea academică. O imagine de ansamblu asupra efectelor cumulate ale noilor regulamente, într-adevăr, este necesară. Asta nu înseamnă că trebuie să dăm înapoi în ce privește anumite reglementări. Știm că și uh, criza financiară a demonstrat că există lacune în ce privește, privește reglementările și uh, cred că în continuare mai avem de uh, reparat în acest punct de vedere legislația. Dar nu în sensul unei dereglementări, ci mai degrabă de crearea unei, unor reglementări eficiente. Și, bineînțeles că trebuie să analizăm ce s-a întâmplat pe plan legislativ în ultimii ani, pentru că au existat reglementări, dar și niște acte juridice care se află încă în pregătire și care sunt complementare a adoptat o reglementare a pieței financiare care este deosebit de amplă. Asta înseamnă că instituțiile financiare, piețele, produsele și competențele și repartizarea competențelor, uh, inclusiv a uh, celor care au sarcina de supraveghere, au fost stabilite. Scopul a fost ca uh, riscurile să fie pe cât posibil evitate și consumatorii să fie protejați. Ne-am gândit mai puțin la o agendă din punct de vedere uh, politic și economic. Pe de altă parte, sigur că trebuie să vedem dacă reglementările ar putea să aibă și un impact negativ asupra economiei reale și a competitivității economiei europene în general. Cum putem să mizăm uh, pe stimularea economiei europene dacă um, o mare parte din băncile europene um, di, dispun, nu dispun de uh, nivelul de capital necesar. Și uh, dacă uh, nu putem stimula până la urmă acceptanța la nivelul piețelor de capital din Europa pentru a veni în întâmpinarea obiectivelor noastre, tocmai de aceea noi trebuie să vedem care sunt scopurile acestor reglementări care sunt specificitățile sectoarelor financiare care trebuie să fie respectate și care sunt uh, uh, necesitățile de acțiune transsectorială. Și am discutat uh, cu invitații noștri astăzi despre aceste subiecte. De asemenea, mi se pare că este necesar ca practica de până acum a evaluării de impact să fie revizuită în mod substanțial, pentru că în evaluarea de impact a Comisiei până acum nu s-a ținut seama de activitatea specifică a instituțiilor financiare și inclusiv de dimensiunea instituțiilor financiare. Mai degrabă au fost niște evaluări superficiale iar discuția privind Uniunea Pieței de Capital ar putea să uh, ducă la uh, eliminarea neclarităților, mai ales în uh, o uh, conlucrare între diversele sectoare ale pieței financiare. În raport aș dori să mă refer la aspecte cum sunt proporționalitatea și complexitatea reglementărilor financiare. Esențial este și competitivitatea noastră pe plan internațional și să vedem cum reglementările europene fac față unor cerințe mondiale astfel încât să nu existe um, aici uh, deviații uh, grave față de um, acele reglementări. Trebuie de asemenea să vedem care trebuie să fie reglementările suplimentare pentru actele delegate. Mă repet dacă spun că din acest mozaic al uh, diverselor reglementări ar trebui să creăm până la urmă o imagine din ansamblu care să uh, aibă un sens și uh, ca total și nu doar pe segmente. Deci eu sper ca pe baza unei colaborări bune cu colegii, bazată pe încredere, să putem să redactăm un raport de inițiativă util. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc raportorului, este un proiect foarte ambițios, dar foarte important și necesar și dau cuvântul acum uh, raportorului din umbră, în partea grupului SGD, domnul Paul Tang. Um, yes. Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut astăzi că am discutat despre Uniunea Piețelor de Capital că există soluții la criză, dar oare aceasta este sau uh, practic uh, definim uh, sub un nou titlu toate aceste probleme care ne-au dus la criză? Cam aceasta este abordarea în legătură cu Uniunea Piețelor de Capital. Nimeni nu se poate opune ocazilor de a avea o alocare mai eficientă a economiilor nimeni nu poate să susține o reducere a riscurilor uh, în favoarea stimulării creșterii pe termen lung și a locurilor de muncă în Europa. N-ar trebui să creăm haos folosind această oportunitate ci trebuie să profităm de această ocazie pentru a demonstra faptul că sistemul financiar poate acționa în interesul cetățenilor europeni și se poate conecta la economia reală. În acest prim de opinii în legătură cu acest subiect uh, pot să uh, înțeleg că nu vorbim despre o reglementare, ci despre un bilanț. Și trebuie să ne gândim acum la moduri în care putem îmbunătăți regulamentul financiar uh, care până la urmă Uh, este un proces în interesul cetățenilor uh, europeni și, de asemenea, și în interesul serviciilor financiare conectate la economia reală. Cred că acesta este un bun început pentru această discuție. Trebuie să avem o abordare echilibrată. Dați-mi voi să fac două, trei comentarii de natură generală. Pentru că încă se mai pune problema stabilității uh, sistemice, deși uh, Parlamentul a făcut în acest domeniu uh, o treabă foarte bună îmbunătățind stabilitatea financiară. Însă, poate ne-am finalizat treaba. Poate ar trebui să ne axăm și pe uh, tranzacțiile cu valori imobiliare, care uh, nu trebuie să uite de uh, un mecanism prociclic de destabilizare. Cred că ar trebui să rămânem vigilenți în ceea ce privește instabilitatea. Acesta este rolul Parlamentului, pentru că încă mai există instabilitate și nu trebuie să ne asigurăm că măsurile pe care le-am putea pune la punct pentru a rezolva instabilitatea nu reprezintă un obstacol suplimentar. Apoi cred că este important să vedem că se face o mutare a accentului uh, înspre uh, uh, asumarea riscului în ceea ce privește capitalurile. Dacă dorim să avem o economie inovatoare, avem nevoie de companii care să fie gata să-și asume anumite riscuri și care să poată înțelege că piețele de capital presupun o uh, schimbare a accentului care cade pe riscuri. Uh, industria ar trebui să și le poată asuma, industria financiară. Dacă ne gândim puțin uh, la aspectele financiare, nu trebuie să uităm și de problemele fiscale pentru că adesea ele favorizează datoriile și dezavantajează asumarea riscurilor. Așadar, și din această perspectivă avem nevoie de abordare echilibrată. La audiere am auzit și că s-a vehiculat protecția uh, consumatorilor, despre care se spunea că ar trebui să se afle în inima oricărui regulament financiar. Eu cred că sunt uh, încă multe căi pe care avem la dispoziție pentru a îmbunătăți protecția consumatorilor. Pentru că asta se potrivește obiectivului uh, nostru pe care îl avem în minte în ceea ce privește serviciile financiare, că ele trebuie să existe pentru a aduce beneficii uh, cetățenilor europeni. În grupul meu sunt foarte multe idei în legătură cu ceea ce s-ar putea face, cu ceea ce ar trebui făcut. Însă sper că vom rămâne vigilenți uh, la nevoia de a îmbunătăți uh, sectorul financiar, obiectivul fiind să demonstrăm că acest domeniu poate să aibă și trebuie să aibă o valoare adăugată pentru economia reală. Vă mulțumesc! din partea ECR, Kate Swinburne. Kate Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că aceste subiecte sunt legate, că vorbim despre un bilanț în ceea ce este regulamentul financiar pe care l-am uh, tot uh, gândit în ultimii cinci ani și uh, Uniunea Piețelor de Capital, pentru că CMU nu este un concept nou, ci este o extindere la ceea ce am făcut până acum. Aveam nevoie de un exemplu în acest sens și domnul Mărș Tocmai ne-a prezentat T2S, care este o ă, platformă integrată pentru ă, toată Europa și nu doar Europa. Piețele de capital ca și concept integrat nu ă, sunt o idee nouă. Ne-a luat 10 ani să ajungem aici, dar cred că este vorba despre un aspect ce ține de viitor. Prin urmare, bilanțul și discuția legată de Uniunea Pieților de Capital Uh, ar trebui să fie parte aceleași uh, ecuații. Vreau să mă concentrez asupra câteva aspecte pe care le-am adresat și experților mai devreme. Cred că trebuie să fim foarte atenți atunci când uh, vorbim despre excepții și integrarea lor la nivelul 1. Ele au fost trecute acolo pentru un motiv. Adesea au apărut acolo pentru a-i proteja pe cei care Uh, sunt implicați în afacerile europene care au nevoie de un cadru de reglementare. Am exceptat fondurile de pensie care aveau nevoie de un tratament diferit pentru că au o structură foarte diferită uh, față de uh, alte produse intermediate financiar. Practic, atunci când excepțiile sunt gândite, n-ar trebui uh, să nu există o legătură cu celelalte dosare. Trebuie să existe o anumită consecvență în ceea ce privește toate uh, dosarele, de exemplu, directiva cu privire la cerințele de capital, uh, MIR și MIFID, iar Astăzi am văzut ce se întâmplă cu sectorul financiar când uh, anumite informații sunt afectate de cinci regulamente diferite, din care uh, eu cunoșteam doar trei, două cad în afara mandatului Econ. Deci cred că trebuie să fim atenți la consecvență și să vedem că atunci când introducem uh, excepțiile să aibă o validitate adecvată mai degrabă decât să încurce lucrurile. Aplicarea acestor uh, excepții este relevantă, însă, pentru că putem vedea că excepția pentru fondurile de pensii din uh, um, cerințele de um, contrapartidă centrală sau cerințele care se găsesc la EMIR este o inițiativă care are uh, sens. N-am adoptat încă actele delegate, prin urmare trebuie să încercăm să rezolvăm um, excepțiile care ar trebui să curgă de la momentul uh, intrării în, în aplicare a textelor legislative, nu la momentul în care acestea intră în vigoare. E foarte important uh, pentru mine să înțeleg bine lucrurile, pentru că întreaga structură este una nouă. Noi încercăm să vedem cum putem funcționa în maniera cea mai bună. Trebuie să ne asigurăm că toate aspectele care n-au apărut în, discuție pentru, în discuțiile legate de dialogul tripartit Uh, sunt înțelese. Trebuie să găsim o cale prin care să ne asigurăm că nivelul 1 poate fi tradus în nivelul 2 mai adecvat. Există anumite contradicții în practică, de exemplu piața de creștere a IMM-urilor care apare în diverse dosare. Uh, am reglementat aceste piețe prin uh, MIFID Însă, poate n-am discutat despre alte aspecte, precum abuzul. Piața creșterii IMM-urilor uh, va fi un element uh, esențial pentru Uniunea Piețelor de Capital, prin urmare trebuie să fim foarte vigilenți uh, pentru ca aceste categorii de la nivel 2 să nu fie la un moment dat lipsite de sens. Trebuie să avem mai multe standarde acolo unde acest lucru este posibil, să existe standardizare a datelor. Acest lucru nu este important doar pentru Europa, ci și pentru reglementatorii de la nivel european. Ei trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu aceste tranzacții, pentru că ele sunt uh, din ce în ce mai globale, nu mai uh, sunt tranzacții de nivel uh, regional. Am aici în față un raport în legătură cu agregarea datelor colectate. E un raport de 50 de pagini și pot să spun că trebuie să găsim o cale prin care să consolidăm toate aceste informații. Uh, în acest moment în Europa există tendința ca toate tranzacțiile să fie raportate în conformitate cu toate aceste cinci regulamente. Trebuie să existe, în schimb, un raport de tranzacționare care să acopere cât mai multe dintre aceste regulamente și asta pentru a nu separa lucrurile inutile. Un ultim aspect pe care aș vrea să menționez se referă la investitorii de tip retail. E important să înțelegem că viitoarele dispoziții care reglementează pensiile se vor axa mult pe deciziile individuale a investitorilor mai degrabă decât pe uh, deciziile luate de stat. Deci trebuie să găsim un cadru de reglementare acestor investitori privați care participă la uh, anumite investiții de asigurare. Pentru mine, până la urmă, trebuie simplificate lucrurile, trebuie să evaluăm uh, modul în care uh, legislația noastră își atinge obiectivul din perspectiva consumatorilor. Trebuie să existe transparență în ceea ce privește produsele de investiții. Aceste costuri trebuie însă reduse pentru investitori, nu doar de dragul transparenței. Trebuie să simplificăm așadar produsele pentru tot cei implicați, asigurându-ne că se înțelege mai bine natura acestor produse uh, de investiții. E practic o sarcină uriașă ce ne așteaptă. Mulțumim. Din partea al de Petre Iacic. Dar nu e aici. GUE. Continuăm imediat cu GUE și cu Fabio De Masi. Unfortunately, I can't speak for Aldi, um, but... Din păcate nu pot uh, să mă exprim în numele ALDE, dar uh, de-abia aștept să cooperez uh, cu toți cei de aici în legătură cu acest proiect plin de provocări. În Parlamentul European adesea spunem că după criza financiară am putut vedea că s-a întrerupt fluxul de credite acordate de bănci, probabil trebuie să ne axăm pe pia- Uniunea Piețelor de Capital și de aceea recomandarea mea ar fi să fim puțin mai atenți când facem astfel de afirmații, pentru că există motive pentru care Europa s-a axat pe un sistem bancar. Diversitatea companiilor este una mare, avem piețe, piețe diferite, limbi diferite și așa mai departe. Există și avantaje în a avea uh, o relație mai centrată pe uh, serviciile pentru clienți. Ar trebui să ne axăm pe ceea ce pot într-adevăr să facă piețele de capital în ceea ce privește finanțarea proiectelor uh, mari. Dar n-ar trebui să uităm de faptul că ne lipsește bagheta magică pentru a face investițiile să curgă din nou. Când vorbim despre Uniunea Pieților de Capital, nu putem vorbi despre asta fără să ne referim la o parte foarte importantă a acestei uniuni, și anume piața uh, obligațiunilor uh, suverane. Trebuie analizat din nou acest concept cu toate implicațiile sale juridice. Acum uh, mă îngrijorează și discursul pe care îl avem în legătură cu secretizarea. Pentru că doar un lucru poate fi adevărat, adică fie tipurile de active care ne interesează uh, nu sunt periculoase, nu presupun riscuri, sunt sigure și atunci ar trebui să existe suficientă cerere pentru ele din partea piețelor, ori de, nu așa stau lucrurile. Uh, cred că ar trebui să fim conștienți de faptul că există exemple internaționale foarte bune pe care le-am putea urma, de exemplu, exemplu canadian, uh, unde uh, există valori considerate ca uh, garanții și eu cred că secretizarea poate fi utilă până la un anume nivel pentru a reduce din riscuri, însă un al doilea și al doilea nivel al secretizării, după părerea mea, creează riscuri sistemice de care nu avem nevoie. Și în cele din urmă, cred că în acest cadru al acestei inițiative legate de secretizare a Comisiei, a trebuit să discutăm și despre verificarea diferitelor instrumente financiare, pentru că este o cale care poate fi uh, explorată. E bine să ai uh, uh, piețe financiare atunci când ele sunt bine țintite, când trebuie să susțină investiția și produc creștere în anumite domenii care nu au legătură cu economia reală, poate. Însă s-ar putea să existe și momente când nu ne dorim acest lucru, dar oricum de-abia aștept să purtăm o discuție în legătură cu acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim din partea verzilor Sven Gigold. Mulțumesc, domnule președinte. Voi rămâne la engleză. Mi s-a părut și mie uh, că prima audiere a fost foarte interesantă și mă bucur uh, să pot lucra pe acest subiect. Eu cred că ar trebui să ne luăm în serios uh, rolul dacă Parlamentul European transmite un semnal într-o direcție sau alta, va fi un gest simbolic. Aș vrea așadar să spun că aș vrea să ne coordonăm cu dezbaterile din Statele Unite după actul Dodd-Frank. Cred că și în viitor ei vor avea discuții similare și ar fi interesant să analizăm lucrurile împreună. Încă un punct pe care aș dori să-l menționez este că sunt de acord cu ceea ce au spus uh, raportorii socialiști și anume că trebuie să fim atenți uh, și să nu vedem sistemul financiar numai dintr-o, micro, dintr-o perspectivă micro. Vorbim cu unele instituții, unele se plâng, altele s-ar putea să fie mulțumite și așa mai departe. Asta este o perspectivă foarte importantă de altfel, dar trebuie să menținem și o perspectivă macroeconomică. Și din punctul meu de vedere, aceasta se referă la cum funcționează sistemul financiar și dacă asta a funcționat pentru a apropia sistemul financiar uh, de rolul său de sprijin pentru economia reală. Cred că mulți cetățeni se întreabă acum este mai ușor sau mai greu să primești un credit. Primesc oare acum mai mult din profiturile pe care banca mea sau compania mea de asigurare sau banca mea de investiții le câștigă pe, pe piețele de investiții. Primesc mai mult sau se consumă mai multe fonduri în costurile de administrare? Apoi se pune întrebarea stabilității financiare și a probabilității unei crize financiare. Și apoi chestiunea responsabilității. Este acum mai probabil și este perceput de către piață ca fiind mai probabil că dacă uh, cumperi o obligațiune de tip junior la o bancă, să trebuiască să suport consecințele dacă banca dă faliment. Cred că este imposibil să găsești un autor de studiu sau de evaluare de impact care să fie de acord cu asta. În economie avem paradigme diferite și Există idei diferite privind rolul sistemelor financiare. Cred că ar fi foarte un semn slab din partea noastră să uh, cerem un singur studiu care să uh, includă o singură paradigmă. Îmi amintesc uh, de când studiam că exista lupta între fundațiile neoclasice și uh, post-keynesieni. Uh, eu am avut noroc, am studiat cu un post keynesian și am fost mai puțin surprins de criză. Dar există școli de gândire în acest domeniu. Și deci, când este vorba de perspectivele uh, macro, nu ar trebui să cerem un singur studiu, pentru că dacă cerem un singur studiu, luăm o decizie uh, prin a alege o școală de gândire sau alta. Și nu cred că este corect să facem asta pentru că nu avem o viziune uh, uniformă pe acest subiect. Și este important uh, ca și publicul să poată uh, vedea um, unde concluziile diverg și unde converg. Cred că ar fi important să avem un document de cercetare care să ia această abordare bottom-up și anume pentru a vedea care sunt uh, măsurile uh, uh, care duc la probleme pentru mici actori și care nu, care sunt mai puțin o povară. Am văzut că există în toate legile principiul proporționalității și acesta intervine cât se poate de puternic aici Însă când este vorba de articole și prevederi, supraveghetorul nu poate să se bazeze pe acest principiu al proporționalității, pentru că legea este aceeași pentru toate firmele. Și apoi nu ajută la nimic să ai principiul uh, proporționalității ca o formulare frumoasă la începutul textului, dar niciun fel de diferențiere în textul de bază al legii. Cred că aici avem nevoie de o analiză din partea companiilor și, pe de altă parte, o analiză juridică pentru a vedea unde în lege ar trebui să existe mai multă diferențiere, astfel încât povara pentru actorii de mai mică mărime să nu fie excesivă. Și nu în ultimul rând, aș dori să uh, mă uit la munca făcută privind uh, domeniul bancar în Regatul Unit, în Casa lor zilor. Când ne uităm în, înapoi privind remunerațiile în sectorul financiar, la Parlamentul European am ajuns la concluzia unui plafon pentru prime. În Regatul Unit a adoptat o altă soluție care mie mi se pare că are anumite merite. Și anume, <clears throat> faptul că nu reglementează un plafon, ci faptul că spun foarte clar că deasupra unui prag banii um, pot interveni uh, ca responsabilitatea celui care îi primește uh, pentru, în cazul în care compania are uh, probleme. Deci este un bun stimulent pentru manager să nu uite viitorul când își fac afacerile în ziua de astăzi. Cred că ar merita, ar merita să reanalizăm cum uh, putem alinia uh, stimulentele oferite managementului cu binele comun. Mi-ar plăcea și mă adresez raportorului ca cu raportorii din umbră și cu secretariatul să discutăm în detaliu pentru a vedea uh, ce trebuie făcut pentru a ne pregăti în mod credibil și pentru a vedea cum putem obține perspective uh, diferite în dezbatere. Acest uh, titlu conține atât de multe lucruri încât uh, există pericolul să acționăm uh, rapid, dar astfel să ne lipsim de credibilitatea de care avem nevoie pe acest subiect. Mulțumesc! Da, nu a fost o intervenție chiar subcintă, dar avem tot timpul din lume, pentru că nu avem multe intervenții și mai avem suficient timp. Marco Dani, numele FDD. Mulțumesc. Voi încerca să fiu subcint în măsura în care colegii care au vorbit înaintea mea au spus deja foarte multe lucruri. Cred că s-au spus lucruri pozitive. Vom avea schimburi de opinii uh, câte poate de fructoase și constructive în următoarele luni între raportor și raportorii din umbră și între diferitele grupuri. Este important uh, să fim ambițioși pentru că mizele sunt mari și până la urmă ar putea fi un bun raport dacă știm care le sunt obiectivele. Am ascultat o dezbatere interesantă, ne-am uh, gândit foarte mult la ce s-a făcut privind reglementarea piețelor financiare până acum. Cred că s-a încheiat un capitol astăzi. Faptul de a acționa rapid uh, pentru a combate criza um, a fost necesar. Instituțiile europene au trebuit să intervină pentru a limita consecințele unei crize uh, puternice cu care ne confruntam. Cred că astăzi trebuie să acționăm pentru a combate cri- um, cauzele crizei și ne fixăm uh, acest obiectiv împărtășit de toate celelalte instituții europene și anume să facem în așa fel încât uh, domeniul financiar să fie în serviciul economiei reale. Și acesta este obiectivul principal pe care trebuie să ni-l uh, uh stabilim astăzi. Când este vorba de piețele de capital, sunt măsuri cât se poate de importante, însă Trebuie să uh, păstrăm simțul măsurii, cum spunea și colegul Gigold. Pe baza acestui uh, raport trebuie să ne punem următoarele întrebări. La ce, ce rol au serviciile financiare și care ar trebui să fie rolul lor în economia europeană? Cred că rolul serviciilor financiare și domeniului financiar ar trebui să fie să sprijine economia reală. Când vorbim despre Uniunea Piețelor de Capital, suntem pentru armonizarea regulilor, a platformelor de schimb, a investițiilor în interiorul Uniunii Europene. Și suntem și pentru sprijinirea armonizării regulilor uh, și procedurilor în ceea ce privește sol solvabilitatea. Însă, să nu uităm Criza financiară a fost provocată de o utilizare excesivă a, do- a domeniului finan finanțelor, a piețelor financiare și deci nu aceasta este direcția ce trebuie urmată. Nu trebuie să pariem exclusiv uh, pe piețele financiare și de capital, mi se pare prea periculos. Am văzut deja acest lucru. Trebuie să vedem cum putem să ne folosim de piețele financiare dar nu să creăm un sistem care să um, transfere numai ce funcționează, ce uh, este făcut în Statele Unite. Fabio zicea foarte bine, trebuie să ne întrebăm de ce în Europa finanțarea economiei s-a făcut altfel, pentru că suntem câte poate de diferiți. Uh, sistemul european este foarte diferit de cel american, cel european um, este compus în mare parte de întreprinderi mici, mijlocii, micro-întreprinderi și nu este la fel în Statele Unite, este ceva cât se poate de important. Un, este un sistem care se bazează pe întreprinderi familiale, mici, mijlocii, fără o cultură financiară cât se poate de sofisticată. Trebuie să facem în așa fel încât obiectivele să corespundă acestei specificități. Până la urmă, dacă ne bazăm numai pe investitori pentru finanța, finan, investitori instituționali pentru finanțarea economiei reale, este periculos. În Europa avem 70% din economiile private care sunt investite pe termen mediu și lung, să nu uităm asta, pe când în domeniul financiar obiectivele sunt întotdeauna pe termen scurt. Deci dacă vrem să stimulăm investițiile pe termen lung, trebuie să ne concentrăm asupra investitorilor privați, asupra sistemelor bancare mai eficiente, mai tradiționale, care funcționează foarte bine. Băncile italiene, care au un business model mai uh, tradițional și se concentrează mai mult pe uh, creditele acordate economiei reele au arătat foarte bine că uh, au fost băncile care au rezistat cel mai bine la criză. Nu au apelat la uh, uh, fonduri din partea statului pentru a fi salvate, cu excepția Montepaschi, dar acolo situația era diferent, diferită. Deci să ne concentrăm pe un sistem bancar mai tradițional, mai local, mai puțin uh, legat de lumea uh, globalizată a finanțelor. Acesta trebuie să fie unul dintre obiectivele noastre. De asemenea, ar trebui să mm, vedem o scădere a sistemului bancat, bancar uh, paralel eu încă nu eram uh, ales în acest uh, parlament, uh, însă dumneavoastră ați încercat să reglementați sistemul bancar paralel. Și astăzi cu um, Cartea Verde privind piața unică, um, um, Uniunea Piețelor de Capital, parcă nu mergem în aceeași direcție. Este important să luăm o decizie în acest sens încă un pericol care se arată cu această uniune piețelor de capital este următorul. Dacă economiile persoanelor private ar merge înspre piețele de capital, acesta ar constitui o finanțare care nu ar mai fi la îndemâna băncilor și pe termen lung acest lucru ar putea duce la probleme. Dacă aceste sume ar merge înspre piețele de capital, s-ar putea crea dezechilibre și ar crește riscul. Practic am elimina, am, am răpi băncilor aceste sume Asta este ceea ce doream să vă spun și mi-aș dori ca în următoarele luni să existe schimburi constructive privind perspectivele privind două țări și perspectivele mi se par cât se poate de optimistă. Mulțumesc. Doi vorbitori care doresc să intervină. Întâi domnul Höckmark. Well, I just asked for the floor. Mulțumesc foarte mult. Da. Nu sunt decât un modest membru al acestei comisii, dar cred că sunt câteva aspecte care pot fi parte a acestei discuții și doresc raportorului și raportorilor din umbră toate cele bune. Dar când vorbim despre piețele financiare, cred că este important să ne gândim că nu este vorba doar despre cei care uh, activează pe piețele financiare, sunt și aici și uh, regulatorii, autoritățile competente, supervizorii piețelor financiare care vor trebui să se supună regulilor pe care le creăm. Deci, câteodată avem tentația să analizăm lucrurile sectorial când vorbim de piețele financiare. Economiile naționale, economia reală, dar n-am auzit să existe economie reală fără finanțare, fără creditare, Trebuie să avem o abordare uh, completă până la urmă, pentru că uh, avem uh, lichidități în Europa, dar există și o sub investire, că necesitatea de investiții mai substanțiale se face simțită. Deci, nu putem face un bilanț fără să ne întrebăm ce am făcut, ce ține de responsabilitatea noastră. Da, este corect până la urmă să spunem că am creat dificultăți în a împrumuta bani a, din uh, ambele perspective. Am creat mai multe uh, praguri uh, pentru finanțare, cu părți bune și cu părți negative, pentru că există în continuare riscuri. Piețele financiare înseamnă și asumarea unor riscuri dacă lucrurile nu funcționează, înseamnă că în sistem este ceva greșit și trebuie să revizuim regulile pe care noi le-am gândit. Câteodată Oamenii spun că Uniunea Pieței de Capital va fi soluția, dar nu cred că aceasta este abordarea corectă. Trebuie să vedem ce se întâmplă pe piețele financiare. Sunt dominate de către bănci. Poate că am suprareglementat până la urmă activitatea băncilor, dar trebuie să existe posibilitatea de a investi, de a avea lichidități pe piață. Și există o diferență între marile companii și micile companii. Dar uh, există această problemă de underinvestment. Există prea puține investiții. Iar problema uh, lichidităților până la urmă pătrunde și în alte uh, zone ale economiei. Există până la urmă și acest fenomen al uh, investițiilor crescute, dar uh, cu, dacă uh, nu există în capitalul necesar, nu se creează decât niște bule care pot să explodeze și să creeze probleme. Deci, trebuie să ne gândim la uh, modelele care funcționează bine și, pe de altă parte, la situații în care există o lipsă de investiții. Thank you, Antonio Tajani. Mulțumesc, Antonio Tajani. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că raportul de inițiativă al Parlamentului ar trebui să creioneze o cale de urmat pe viitor în uh, lumea financiară. Trebuie să uh, servim economia reală, să depășim uh, criza. Am încercat în ultimii ani să elaborăm un regulament care acum trebuie să dea roade în ce privește reglementarea piețelor financiare, ar trebui să analizăm ce înseamnă o mai bună legiferare. Trebuie să vedem dacă există aici o superbirocratizare, o dublare a unor măsuri administrative la care ar trebui în acest caz să renunțăm. Dar întrebarea este și dacă comitetele de supraveghere vor putea să uh, se impună și din uh, punct de vedere politic. După aceea, Uniunea Pieței de Capital trebuie să se asocieze și cu planul Juncker. Uh, trebuie să existe sinergii, iar în cadrul planului Juncker poate că și fondurile de pensii ar putea să își asume un rol în Marea Britanie cel puțin se simte asemenea tendință. După aceea, băncile populare, băncile corporatiste care sunt aproape de cetățean, trebuie să își asume un rol mai important pe piețele de capital. Pe de altă parte, și în ce privește capitalul de risc, s-au spus deja câteva lucruri, dar cred că ar trebui să valorificăm mai bine pachetul COSME, în care sunt prevăzute mijloace financiare pentru sprijinirea IMM-urilor. Este un sistem modern care nu este valorificat suficient. În Israel sau în Statele Unite, uh, asemenea modele funcționează mult mai bine. Și o ultimă chestiune. Uniunea uh, uh, de capital ar trebui să fie un instrument pentru piețele reale, pentru un mai bun acces al IMM-urilor la acordarea de credite. Și ultimă chestiune, cred că ar trebui să analizăm modul în care IMM-urile pot fi folosite în aplicarea regulamentului Basel III. Poate Parlamentul să fie de acord cu, cu Comisia, pentru că și comisarul Barnier uh, a uh, susținut această idee pentru ca băncile să poată veni în întâmpinarea IMM-urilor. Uh, mai ales în ce privește IMM-urile, a fost introdus un prag nou, un milion și jumătate, dar ar trebui ca și băncile să respecte această decizie a Parlamentului. Mulțumesc foarte mult. Acum, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor pentru această discuție foarte deschisă și pentru aspectele care au fost menționate în intervențiile lor. Multe din cele spuse astăzi Eh, sunt sprijinite de mine, dar sectorul financiar trebuie să servească economia reală și cred că trebuie să fie uh, un element central al considerațiilor noastre în acest raport de inițiativă. Trebuie să invocăm eh, inclusiv necesitatea protecției corespunzătoare a consumatorului într-un asemenea raport. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost ceea ce a spus Kay Swinburne, coerența între regulamentul 1 și 2, care trebuie să continue să existe. Aici este un subiect esențial în urma observațiilor pe care am putut să le facem în ultimele luni. Cred că problema pe care a invocat-o Sven Giegold um, e cazul să solicităm doar un singur studiu um, din partea Comisiei. Sigur, Comisia ar putea ea însăși să um, comande mai multe studii. Dar, oricum, acest punct de vedere mi s-a părut a fi foarte interesant și, de asemenea, modul în care în legislație am putea face o mai bună diferențiere între o instituție de mari dimensiuni și una de mici dimensiuni este importantă. Dacă mă gândesc la toate aceste sugestii, accept citatul menționat de colegul Zani, cred că în acest raport este vorba de uh, multe probleme și ar trebui să fim foarte ambițioși. Deci, așa mi-asum eu această sarcină în calitate de raportor. Cred că și raportorii din umbră văd lucrurile în mod asemănător și gata, mă bucur de discuțiile pe care le vom avea în lunile următoare pentru realizarea unui bun raport. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc la rândul meu. Fa de parcurs este următoarea, analiza proiectului de raport 3 septembrie și după aceea vom stabili un termen limită pentru amendamente. În urma consultărilor dintre raportori și raportorii din umbră. Mulțumesc! Putem avea o scurtă pauză pentru că la ora 6.30 vom vota pe marginea Fondului European de Investiții Strategice.